Meine sehr verehrten Damen und Herren, Doamnelor și domnilor, dragi colegi, aș dori să încep această săptămână cu o reuniune a Comisiei de Control Bugetar. În primul rând, haideți să începem cu ordinea de zi. Aveți ordinea de zi. În dosarele dumneavoastră, sunteți de acord cu ordinea de zi? În caz că nu sunt propuneri de modificare, atunci ordinea de zi se consideră adoptată în forma sa actuală. Vreau să vă spun că această sesiune este una publică, adică este transmisă pe internet. De asemenea, avem și traducere. Mai departe, trebuie doar să declar aprobate procesele verbale ale reuniunii din 2 decembrie, 5 decembrie și 16-17 decembrie. Are cineva observații? Nu este cazul. Așadar, aceste procese verbale se consideră aprobate. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 4, descărcarea de gestiune, bugetul general al Uniunii Europene, Comisia Europeană. Îl avem alături pe domnul comisar și raportor este domnul Marcus Piper. De asemenea, urez bun venit și membrului Curții de Conturi, responsabil și prezent aici, și de asemenea domnului comisar Andor. Domnule Andor, bine ați venit la comisia noastră. Haideți, deci, să începem lucrările și aș dori să dau cuvântul întâi Curții de Conturi. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule președinte, stimate domnule raportor, stimați membri ai Comisiei Cont, doamnelor și domnilor, în numele Curții de Conturi Europene, am onoarea de a vă prezenta rezultatele raportate în capitolul 6 din raportul anual al Curții din Dom pentru 2012 în domeniul de politici, ocupare și afaceri sociale. În 2012, Curtea a pregătit pentru o a doua oară o evaluare specifică pentru domeniul de politici, ocupare și afaceri sociale. Aceasta ne permite o identificare mai corectă a chestiunilor specifice legate de ocupare și afaceri sociale, care uneori sunt diferite de cele ce țin de sfera de aplicare a capitolului 5, politica regională, transport și energie. Cheltuielile UE ce fac obiectul auditului în domeniul ocupării și al afacerilor sociale însumează 13,4 miliarde de euro pentru 2012, ceea ce a reprezentat o creștere de 30% față de 2011. Fondul Social European reprezintă 96% din cheltuieli. Ca parte a cheltuielilor de politică de coeziune a UE, FES este de asemenea obiectul unei gestiuni partajate între Comisie și statele membre și este acoperit de aceleași reguli ca și Fondul European de Dezvoltare Regională și Fondul pentru Coeziune. Principalul risc legat de legalitatea și corectitudinea cheltuielilor din PS este reprezentat de natura neconcretă a investițiilor în capitalul uman și de gama largă de activități cofinanțate și de multe, alți, de multe alte lucruri, cum ar fi parteneri implicați în punerea în aplicare a proiectelor. Acești factori duc la nerespectarea regulilor UE sau regulilor naționale de eligibilitate și ă, astfel apar costuri care nu sunt eligibile, neeligibile, care nu sunt detectate și nici corectate de sistemele de control efective în statele membre sau la nivelul comisiei. Curtea a auditat o mostră de 180 de tranzacții, reprezentând plăți finale sau intermediare pentru proiecte din Fondul Social European, rambursate de către Comisie în 2012. Per total, rezultatele auditurilor curții nu au fost foarte diferite de anii anteriori. Curtea a conchis că rata de eroare pentru ocupare și afaceri sociale se află între 1,3 și 5,1%, 3,2 fiind rata de eroare cea mai probabilă față de 2,2% în 2011. După cum subliniază curtea, o eroare nu implică necesar că acolo au, a existat o fraudă sau că s-au irosit banii. Frecvența erorilor a scăzut de la 40% în 2011 la 35% în 2012, pe când 63 din 180 de tranzacții auditate au fost afectate de erori. În ceea ce privește capitolul 5, pentru peste jumătate din tranzacțiile afectate de orice fel de eroare, adică 67% din Fondul Social European, fuseseră suficiente informații disponibile pentru uh, ca autoritățile din statele membre să fi detectat și corectat cel puțin unele din probleme înainte de a certifica cheltuiala către comisie. Și în această măsură există și un raport recent de audit emis de Direcția Generală Ocupare privind verificări de management, numite și verificări de nivelul 1, ceea ce confirmă cât de slabe sunt astfel de verificări. În 2012, capitolul 6 aprofundează analiza erorilor identificate cu unele secțiuni noi și cu informații mai detaliate. În ceea ce privește anii anterior, principala sursă de erori cuantificabile rămâne rambursarea costurilor neeligibile a proiectelor, a beneficiarilor sau a participanților. Astfel de erori reprezintă 65% din toate erorile cuantificabile și aproximativ 74% din rata estimată de eroare. Aici intră fonduri pentru participanți neeligibili pentru training, supraîncărcarea costurilor de personal sau calcularea incorrectă a costurilor pentru proiectele FSE. Majoritatea regulilor aplicate la cheltuielile finanțate din FSE au fost stabilite chiar de statele membre. În unele cazuri, aceste reguli sunt inutil de complexe sau mai uh, severe decât regulile UE. Asta se numește gold plating în limbajul comisiei. A doua sursă de eroare este nerespectarea regulilor de achiziții publice. Aceste erori reprezintă aproape 30% din toate erorile cuantificabile și reprezintă peste 25% din rata estimată a erorii pentru FSE. Spre deosebire de politica regională, toate contractele de achiziții publice auditate au fost sub pragurile stabilite de directivele UE, unde s-ar aplica direct regulile UE de achiziții publice. Cu alte cuvinte, regulile încălcate erau din nou reguli naționale. Atât pentru erorile de eligibilitate, cât și pentru cele de achiziții publice, Curtea a observat că reluarea plăților în uh, programele operative cu probleme reprezenta un risc mai mare. Curtea, de asemenea, a găsit erori cuantificabile în 5 din 8 tranzacții auditate pentru un program care fusese închis fără niciun fel de uh, corecție financiară coroborând concluziile auditului uh, final pentru anul respectiv. Se pare, conform unui citat din acest raport, că este posibil ca cheltuieli în neregulă să apară din aceste motive menționate mai sus. Capitolul 6 a inclus în 2012 o nouă secțiune privind utilizarea opțiunilor de costuri simplificate. Curtea a recomandat în ultimii ani să se utilizeze mai mult uh, sumele forfetare și plățile forfetare în loc de rambursarea costurilor reale. Principalele motive au fost că s-a înțeles că aceste opțiuni de costuri simplificate trebuiau să fie mai uh, puțin pasibile de eroare. Din 2009, FSE-ul a utilizat tot mai mult aceste tipuri de plăți. Un sfert din tranzacțiile analizate și auditate de curte în 2012 au fost declarate ca utilizând opțiuni de cost simplificate. Aceste tranzacții se refereau la în jur de jumătate din programele operaționale analizate. S-a notat că curtea nu a detectat niciun fel de eroare cuantificabilă sau necuantificabilă legată de utilizarea specifică a plăților forfetare. Aceea, acest lucru confirmă faptul că opțiunile de costuri simplificate sunt mai puțin pasibile de eroare și dacă ar fi utilizate in extenso, acolo unde se poate, efectul asupra nivelului de eroare ar fi unul pozitiv. Doamnelor și domnilor, capitolul 6 nu include o secțiune privind corecțiile financiare. Însă acest lucru apare la capitolul 1 și cred că principiul acest subiect are legătură chiar cu acest capitol. Aș dori să vă explic pe scurt cum a preluat curtea corecțiile financiare din 2012 și vreau să fac acest lucru pentru că uh, există anumite implicații ale corecțiilor implementate de DG Ample, mai ales în România. Există acum o dezbatere deschisă pe această temă între curte și comisie. Curtea și comisia abordează subiectul din uh, perspective diferite, dar complementare, aș spune. Curtea evaluează dacă tranzacțiile sunt legale și reglementare, iar Comisia trebuie să protejeze interesele financiare ale Uniunii Europene. Iar corecțiile financiare reprezintă un instrument foarte important în acest sens. E foarte important să se remarce că curtea ia în calcul anumite corecții financiare atunci când calculează rata de eroare. Astfel, atunci când curtea constată o eroare, dar s-a implementat deja o corecție financiară în același an financiar pentru respectiva neregularitate la nivel de proiect, atunci eroarea respectivă nu este luată în calcul în rata de eroare totală. Totuși, corecțiile financiare ă, forfetare, care nu elimină cheltuielile nereglementare din declarație sau nici nu corectează uh, Cheltuielile nereglementare la nivel de proiect nu au un impact asupra rății de eroare estimate de către curte. Este valabil pentru o corecție de forfetare de 25% aplicată PO-ului pentru uh, România în decembrie 2012, după cum se descrie la alineatele 131 și 133 din capitolul 1 al raportului anual. În cele din urmă, în ceea ce privește eficiența sistemelor, Uh, ne concentrăm ca și în anii anteriori asupra rolului jucat de autoritățile de audit din statele membre. Această parte a muncii noastre este prezentată în detaliu la capitolul 5 din raportul anual 2012 pentru FSE și pentru politica regională. În primul rând, în ceea ce privește autoritățile de audit, în 2012 Curtea a evaluat 4 din 112 astfel de autorități create în statele membre. Astfel s-a continuat munca desfășurată începând cu 2010. Per total, au fost examinate de către curte 19 autorități de audit pentru FEDER și FSE și pentru FSE în 15 state membre, a tot atâtea autorități. Pentru 2012 s-a conchis că unul din patru cazuri fusese eficiente, iar restul fusese parțial eficiente. În ultimele cazuri, curtea a găsit uh, probleme specifice în felul în care autoritățile de audit își desfășuraseră auditurile. În al doilea rând, Curtea identifică zone de ameliorare în modul în care Comisia supervizează autoritățile de audit. Problemele identificate se datorează în primul rând faptului că nu a fost disponibilă suficientă informație pentru comisie. Curtea a publicat în decembrie, pe pagina sa de internet, raportul special 16 per 2013 referitor la evaluarea auditului unic și faptul că Comisia se bazează pe munca autorităților naționale de audit în domeniul coeziunii. Acest raport special a analizat în ce măsură Comisia se poate baza în domeniul coeziunii pe munca autorităților naționale de audit și a evaluat modul în care Comisia a implementat auditul unic conform articolului 73 din regulamentul relevant. Raportul a acoperit perioada 2010 până la sfârșitul lui 2012. În încheiere, trebuie să remarcăm că problemele descrise în capitolul 5 și în raportul special 16 pe 2013 au fost de mai mică amploare decât pentru programele operaționale FSE. Mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc foarte mult, stimate membru al Curții de Conturi, Lazaros Lazaru. Mulțumesc foarte mult. Aș dori acum să dau cuvântul domnului comisar Andor pentru observațiile introductive. Vă rog. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri, doamnelor și domnilor. Mulțumesc pentru, în primul rând, pentru relațiile foarte bune pe care le avem cu Curtea și pentru acest raport pe care l-am primit astăzi. Raportul de anul acesta ne dă motive de bucurie și arată că suntem pe calea cea bună. Eu sunt mândru că ocuparea forței de muncă și aspectele sociale sunt domeniul, reprezintă domeniile cu cele mai mici rate de eroare. Chiar dacă e peste plafonul de 2%, acest lucru se întâmplă în special din cauza faptului că rata eroare nu reflectă corecțiile aplicate României în 2012. Acest lucru a protejat bugetul, chiar dacă nu am corectat uh, la nivelul fiecărui proiect în parte, pentru că acest lucru nu era, fie nu era fezabil, fie nu era eficient. Această eroare este constantă în al treilea an la rând și corespunde cele stabilite de Direcția Generală Ocuparea Forței de Muncă. Să mă refer acum pe scurt, dacă îmi dați voie, la, cele, la recomandările curții. În raportul din 2012 s-a dat un mesaj clar cu privire la simplificare. S-a spus atunci că 26% din operațiile SF au folosit una, una sau mai multe forme de simplificare și curtea n-a descoperit nicio eroare în aceste cazuri atunci când s-au folosit opțiuni simplificate. Acest lucru înseamnă că simplificarea pe care noi am tot promovat-o atât pe lângă faptul că diminuează sarcina administrativă, mai mult decât atât, diminuează și rata erorii. Iar în ceea ce privește acel uh, așa numit gold plating, Direcția Generală a trimis raportul, uh, un raport Parlamentului în care veți găsi măsuri luate împreună cu statele membre pentru a schimba ceva în bine. Suntem de acord cu curtea că trebuie să continuăm pe această experiență, să punem la oaltă bune practici, avem apoi ad- uh, regulamentul proaspăt adoptat cu posibilitățile sale și toate acestea sper că ne vor duce la o rată de 50% pentru um, aceste operațiuni suntem de asemenea de acord că trebuie să fim atenți cu verificările managementului în continuare, pentru că acolo există niște slăbiciuni. Direcția mea generală a trimis Parlamentului un raport și a explicat ce sunt aceste slăbiciuni și cum avem de gând să le tratăm. Vom uh, ajuta statele membre și vom cere rezultate concrete în acest sens. De aceea ne așteptăm ca pe viitoarea perioadă financiară să se vadă îmbunătățiri majore și verificările de primul nivel să fie chiar mai bune. Iar ultima recomandare se referă la autoritățile de audit. Vom continua cu o abordare pe risc, un audit bazat pe risc, în special pentru autoritățile și proiectele cu profil de risc sporit. În acest sens, Mulțumesc curții pentru planul 2013 prin care a analizat ce face Comisia cu rapoartele de control anuale ale statelor membre. Um, toate acestea merg pe logica acelui uh, principiu al auditului uh, singular și credem că rezultatul acestui raport va fi util și pentru Parlament ca un ultim punct al strategiei noastre, aș dori să notăm că direcția noastră generală a păstrat o politică strictă cât privește întreruperile și suspendările. În 2012 am întrerupt 38 de plăți și am suspendat plăți pentru două state membre. În 2013 am întrerupt doar 29 de astfel de termene limită, dar am suspendat plăți pentru 11. Am continuat cu corect- corectările financiare pentru a proteja bugetul. Între ianuarie și decembrie 2012 am implementat 2,1 miliarde de corecții, corecții pe bază cumulativă pentru toate programele, dintre care 413 milioane doar în 2012. În același timp, E important să menționăm că această politică foarte strictă nu a stat în calea absorpției. Aproximativ două treimi din alocările 2007-2013 fuseseră deja cheltuite până la sfârșitul lui 2013. Și doar în 2013 ISF a plătit 13,8 miliarde, 22% în plus față de anul anterior. și domnilor, nu am venit astăzi aici ca să vă spun că toate lucrurile sunt în uh, perfectă stare. Raportul curții arată că există elemente importante care trebuie discutate. Însă se vede un progres clar. Avem acum cheltuieli regulate și acest lucru creează o foarte bună bază, astfel încât să ne concentrăm mai mult pe calitatea și eficacitatea investițiilor în noua perioadă financiară. Avem peste 26 de milioane de șomeri în Europa astăzi și aceștia nu ne vor ierta dacă nu folosim fiecare euro cât de bine putem pentru a ajuta să-și îmbunătățească situația. Sigur că ISF uh, nu poate soluționa această problemă de unul singur, nici măcar șomajul în rândul tinerilor cauzele sunt altele, însă și ESF poate juca un rol important. Încă din 2007 până astăzi, acest fond social european a ajutat peste 68 de milioane de cetățeni. Noi ne așteptăm că, drept rezultat, s-au găsit 5,5 locuri de muncă, milioane locuri de muncă. Unii au obținut calificări, calificări suplimentare și au sporit șansele pe piața muncii deci milioane de povești individuale care au un punct comun și anume au fost ajutați de acest uh, program european, de acest fond program, uh, european social și am ajutat să treacă prin această perioadă de criză financiară. Vă mulțumesc mult pentru atenția dumneavoastră. Mulțumim mult, domnule comisar, dragi colege, dragi colegi. Dau acum cuvântul domnului raportor. Domnul Marcus Piper. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimați membri ai curții, doamnelor și domnilor colegi. Aceste cheltuieli prezentate de domnul comisar Sigur, nu punem uh, la îndoială eficacitatea lor, nici nu ne așteptam la vreun conflict aici, însă în ceea ce privește metoda, rămâne totuși întrebarea de ce rata erorilor stabilită de dumneavoastră la 2,2% și-a crescut apoi la 3,2%, constatat și de curte. Uh, care sunt cauzele? Comisia spune că valorile ar fi rămas cam la fel. Însă, iată, noi privind peste gard, mă rog, venim, fiecare are argumentele proprii, uh, unii pentru o versiune, alții pentru cealaltă. Noi însă ne-am dorit pentru viitor, dacă se va ajunge la un aviz comun al uh, Curții de Audit și al Comisiei, ce am vrea să vedem un, o poziție comună pentru a putea să ne facem o părere și în numele Parlamentului. În acest sens, Curtea spune și că o singură recomandare din anii 2009-2010 a fost transpusă 100% de comisie iar celelalte recomandări au fost transpuse doar uh, parțial și există chiar o recomandare care nu a fost transpusă deloc. Din păcate, nu știm în ce constă, constau aceste recomandări. Poate Curtea de Audit ne poate spune concret ce așteptări avea sau în ce domenii uh, era vorba de aceste recomandări și atunci poate Comisia poate spune ceva. Pentru că sunt lucruri care durează de câțiva ani deja și ne-am dorit un răspuns. Doamnelor și domnilor, ce mă îngrijorează însă mult mai tare nu e atât rata erorii în sine, ci știți că această rata erorii se bazează pe datele transmise de statele membre. După părerea curții, această încredere este însă una justificată doar uh, parțial, rezervat. Aș cita un raport al Comisiei al auditului desfășurat în statele membre, de către statele membre, unde se spune că autoritățile de control constată probleme sunt probleme în auditul intern în statele membre, controlele sunt adesea doar de ordin formal. Se constată în repetate rânduri că se încalcă dispozițiile cu privire la licitațiile publice. Comisia recomandă pregătire și formare în acest sens, însă acestea nu se întâmplă. Lipsește capacitatea administrativă, lipsesc linii orientative. Citesc dintr-un document al Comisiei. Și de aceea, iată această îngrijorare și de unde provine și întrebarea pe care o pun domnului comisar. Rata erorii 2,2%. Bine, dar câtă încredere putem avea în datele pe care vi le trimit statele membre? Aceasta ar fi o primă întrebare. Iar o a doua întrebare despre acel gold plating. Există diferențe între statele membre, diferențe mari. recunoaștem faptul că Comisia are putere în acest sens, poate evita o serie de erori, dar de unde vin toate aceste diferențe? Comisia are vreo idee care ar putea fi cauza acestor diferențe? Am apoi o altă întrebare privește absorpția fondurilor. Recunosc că nu e o întrebare prea corectă pentru că n-am transmis-o și înscris, însă e o discuție la ordinea zilei. Se spune că din Fondul Social European avem cote între 30 și 50, poate dacă e bine 60% uh, rata absorpției. Vă spun ce scrie în ziar. Cu alte cuvinte, rămân 10 de miliarde nefolosite. Ce părere are Comisia? Care este cauza? pentru aceste fonduri nefolosite. Mai ales că situația în România și în Bulgaria, dar și în Germania, nu e, atât, nu e atât de roz, avem probleme mari, în special în orașele mari. Banii există, de ce nu sunt folosiți? Ce părere are domnul comisar? Care ar fi cauzele principale? Și o ultimă observație, ceva mai lungă. Aș dori să spun că în ceea ce privește aceste cheltuieli, din punct de vedere formal, toate bune și frumoase, dar modul activității dumneavoastră, cât privește conținutul activității noastre, spuneați la sfârșit că ați ajutat 5,5 milioane de persoane să-și găsească locuri de muncă și 7,5 milioane de oameni au o mai bună calificare acum, da, mulțumită fondului ISF. Dacă ne uităm însă la întreaga Europa, unde avem peste 50% șomaj în rândul tinerilor și între 20 și 30% șomaj în rândul populației active, și apoi, pe de altă parte, trebuie să recunoaștem și că uh, Comisia Europeană dăduse o garanție pentru tineret, mă întreb dacă acești bani au fost într-adevăr folosiți atât de eficient încât noi să putem spune, iată, atât de bine am lucrat în ultimii ani încât putem da această garanție pentru tineret pentru următorii ani. Garanție pentru tineret înseamnă că fiecare tânăr găsește un loc de în școală, în practică sau în loc de muncă. Acum, în uh, ceea ce ați spus, n-ați mai vorbit de, însă de garanție, ci spuneți o promisiune de reintegra în piața muncii pe tinerii șomeri, ceea ce e un pic altceva, nu mai e o garanție, văd că ați dat un pic înapoi. Eu cred că acest program și-ar fi meritat uh, un nume mai sincer, pentru că noi creăm astfel niște așteptări și nu putem respecta niciodată aceste promisiuni. Nu ați răspuns nici la întrebarea cu cât la sută a fondurilor din Fondul Social European a fost folosit pentru măsuri de perfecționare, de învățare, de pregătire. Cât la sută s-au dus în aceste rubrici? Eu vă pot spune că au fost între 70 și 80%, între 70 și 80% poate îmi puteți spune dumneavoastră cât anume. Și atunci m-ar interesa cu cât a scăzut astfel șomajul în rândul tinerilor, cu cât a scăzut șomajul în total. Pentru că iată că șomajul și cel în rândul tinerilor și cel general au crescut. Deci, dintre dorința dumneavoastră de a influența politica și ce faceți în realitate, se pare că lucrurile se contrazic. Și aș vrea să ne spuneți așadar cum pot instituțiile europene să promită garanții pentru viitor. Și o ultimă observație. E vorba de multe activități ale um, instituției dumneavoastră. Recomandările pentru statele membre. Acolo dumneavoastră interveniți în uh, politica statului membru. Spuneți, de exemplu, că sistemul de pensii nu e prea bun. Sau criticați uh, banii pentru copii sau alte astfel de măsuri. Mă întreb dacă recunoașteți că principiul statului social e ancorat în majoritatea Constituțiilor statelor membre. Cum puteți să vă băgați efectiv atât de adânc în aceste probleme? Pentru că, iată, nu știu dacă ceea ce faceți prin direcția generală, dacă corespunde mandatului dumneavoastră. Poate că din capacitățile pe care le aveți ar trebui să folosiți mai multe pentru controlul cheltuielii fondurilor. Poate ați putea face niște sondări în statele membre, să nu vă mai bazați doar pe datele pe care le primiți de la statele membre. Aici mi-aș dori o Europa mult mai puternică, o comisie puternică, care nu se lasă păcălită de către statele membre. Mai ales când vine vorba de control, de utilizarea responsabilă a banilor, banilor contribuabililor. Deficite pe care le cunoașteți, le-ați arătat dumneavoastră în raport, acestea trebuie urmărite mult mai clar pentru a fi soluționate. Deci nu e atât o observație față de comisie cât privește cheltuielile, ci mai degrabă Vreau să spun că ne bazăm prea mult pe ceea ce ne trimit statele membre și ne dorim și cred că toți colegii din eh, această comisie sunt de acord, ne dorim un răspuns european mult mai puternic. Vă mulțumesc. Mulțumesc domnului raportor Piper și acum dăm cuvântul membrilor comisiei, colegilor, doamna Gresle. Mulțumesc și bine ați venit. Totdeauna ne bucurăm când uh, avem șansa de a discuta cu dumneavoastră, mai ales despre un subiect atât de important, și anume Fondul Social European și cheltuielile legate de afacerile sociale. Anul trecut am avut un schimb de opinii foarte aprins pe tema banilor pentru tinerii șomeri, pentru că șomajul în rândul tinerilor a crescut foarte mult. Între timp, foarte multe ONG-uri au primit aceste fonduri și au arătat clar că nu uh, sunt corecte neapărat datele statistice. Reprezentanții ONG-urilor ne spun că ei nu fac toată ziua nimic altceva decât să facă statistici cu privire la cine ce bani a primit. Deci, până la urmă, beneficiarii nu sunt neapărat afectați pozitiv. Beneficiarii care sunt foarte numeroși. Ei trebuie să transmită aceste cifre. Unde sunt aceste cifre și de ce nu se poate să ni se arate ce s-a făcut exact cu banii? Pentru mine ar fi foarte important să pot să evaluez succesul acestui program. Aceasta ar fi prima întrebare. Cea de-a doua întrebare se referă la un grup cu care avem probleme în Germania acum și anume romii. Este vorba de acum despre folosirea de fonduri din FSE pentru uh, proiecte pentru aceste minorități. Și dacă mă gândesc, de exemplu, la România și la Bulgaria, știm că în aceste țări fondurile pentru astfel de programe sunt foarte scăzute. Sunt uh, ani de zile de când uh, nu se face practic nimic. Am văzut uh, cifrele și am văzut că în România, fondurile din FSE utilizate pentru acest scop sunt sub 10%. Aceasta este rata de absorpție din păcate, pentru aceste fonduri. Aș vrea să știu ce um, face Comisia pentru a spori absorpția acestor fonduri. Am văzut uh, ce ați spus pentru anul trecut, ce se va face până la sfârșitul acestui an. A, a crescut procentul pentru România la 41%, pentru Bulgaria la 75%, însă mi se pare că tot nu e suficient. Întrebarea este ce realizăm, ce reușim să facem în domeniul integrării romilor. Trebuie să răspundem acestei întrebări atunci când ne va fi adresată de alegătorii noștri. Pentru că la bugetul european există aceste fonduri tocmai ca să se facă ceva cu ele și eu sunt foarte îngrijorată că se face foarte puțin și comisia este, cred eu, în poziția în care ne poate da explicații. Deci eu cred că avem nevoie de informații, avem nevoie de o muncă de prelucrare mult mai puternică. Nu putem să mergem în uh, circumscripție la noi și să spunem, păi nu știm nici noi nimic. Aș avea acum și eu încă o întrebare tehnică din perspectivă politică, poate, în legătură cu prefinanțarea. Vorbesc despre prefinanțarea despre prefinanțarea acestor programe ne-ați ați menționat-o și dumneavoastră, dar despre ce sume vorbim când spunem uh, prefinanțare? Eu știu că 20% din uh, prefinanțările făcute de comisie de acum mai mult de șase ani nu au dat rezultate. Deci vă rog frumos să-mi dați niște explicații în legătură cu acestea, pentru că poate că sunt proiecte care au eșuat și poate nu fac parte din fondul social, dar m-ar interesa să știu exact despre ce este vorba. Și aș vrea să vă mai spun încă ceva. Există o strategie a romilor. Ce se face în cadrul acestei strategii? Atunci când practic niciodată nu se face nimic concret. Ar fi foarte frumos să vedem cum evaluați dumneavoastră, din perspectiva dumneavoastră, rezultatele de până acum. Ce părere aveți dumneavoastră despre rezultatele de până acum? Și uh, aș vrea să știu dacă Comisia intenționează să facă o evaluare ex ante a strategiilor cadru de nivel național în statele membre și dacă vrea să evalueze și programele operaționale. Ce intenții aveți pentru a realiza realmente ceva pentru acest grup de populație? Noi nu putem să mergem la, la alegătorii noștri să spunem, uitați, am aprobat bugetul european, însă nu facem nimic pentru integrarea romilor în Germania, pentru că nici în alte state membre nu se poate face nimic. E o problemă care ne preocupă și îmi pare foarte rău că în presa din Germania foarte adesea obscure intenție se interpretează greșit comunicările Comisiei pe tema libertății de circulație. Ne pare foarte rău de această neînțelegere promulgată de presa germană și cred că e o mare greșeală și vă mulțumesc anticipat pentru răspunsuri. Mulțumesc, Jens Geier. Am o întrebare care se referă la același context ca cel menționat de Inge Gresle. Este o întrebare pentru domnul comisar Andor și se referă la ce se întâmplă cu întreruperile în statele unde uh, absorpția fondurilor este mică și obiectivele politice nu sunt atinse. Dragi colegi, trebuie să fim cinstiți și unor să spunem chiar noi clar care sunt prioritățile Parlamentului într-un anume stat membru. Până acum, prioritatea Comisiei de Control Bugetar era utilizarea corectă a fondurilor. Avem o procedură de descărcare de gestiune. Chiar pe una din aceste proceduri am uh, condus-o eu în numele Comisiei de Control Bugetar și se pune problema până la urmă între, întreruperii finanțării dacă fondurile nu sunt absorbite. Aș vrea să știu dacă dacă Comisia se gândește la întreruperea unui program în urma concluziilor Comisiei noastre și dacă are de gând să facă așa ceva pentru că nu se respectă regularitatea utilizării fondurilor și pentru că obiectivele nu au fost atinse și nu vor fi atinse. Asta este întrebarea mea. Poate că aceasta ar fi soluția uh, acestei probleme în statele cu rată de absorpție mică, România și Bulgaria, de exemplu, și cred că trebuie să ne punem problema ce e mai important pentru noi, regularitatea cheltuielilor de care ne ocupăm noi la comisie sau uh, chiar faptul că din cauza absorpției scăzute nu au fost atinse obiective cum este integrarea romilor, sau poate că comisia trebuie să ia măsuri și să spună pur și simplu Uh, că pune preț pe regularitatea cheltuielilor. Însă, uh, după cum... Uh, intervenție fără microfon. Nu, nu, nu, nu există niciun fel de contradicție, exact asta am spus. Am zis că noi, între noi, trebuie să ne gândim împreună. Dacă asta reproșăm comisiei, exact ce ai formulat tu, ce părere avem? Înseamnă că trebuie atinse obiectivele politice? Atunci înseamnă că Uh, rata aceasta ridicată de eroare trebuie să fie luată în calcul sau există posibilitatea de a întrerupe finanțarea pentru cazuri clare de uh, gestionare proastă sau, nu știu, poate că am avut o formulare răutăcioasă, însă putem cere comisiei să fie corectă. Sigur că nu e întotdeauna ușor. Dar, Inge, te rog frumos, nu mă, nu mă întrerupe. Eu vreau să sugerez aici o soluție am vorbit la telefon cu uh, ministrul pentru afaceri europene și discutat cu ministrul nostru și l-am am întâlnit cu el la, la București și am discutat despre proiectele de acolo și despre cum putem noi să îi ajutăm pe cei de acolo să crească rata de absorpție a fondurilor. Eu cred că la asta trebuie să ne gândim. Și m-ar interesa părerea domnului Andor pe această temă. Care este părerea dumneavoastră cu privire la atingerea obiectivelor politice și regularitatea fondurilor cheltuite? Și pentru că mie mi se pare că suntem blocați aici, în această, în această situație și aș vrea să știu care e părerea comisiei. Mulțumesc. Mă întreb chiar acum dacă faptul că s-a aprins dezbaterea are legătură cu faptul că suntem în anul 2014 și nu 2012. Însă, oricum am să dau acum cuvântul colegului. Sunt tentat să întreb și eu Comisia care este impactul uh, liberalizării pieței muncii pentru români și bulgari uh, în uh, anumite state din Europa. Dar uh, am să rămân la subiect. În primul rând, cred că sistemul uh, de asigurări uh, sociale este unul dintre cele mai de admirat din punctul de vedere al aplicării corecțiilor, pentru că rata de eroare a scăzut fundamental. Argumentele Comisiei uh, spun că acest lucru se datorează faptului că Curtea de Audit calcul, calculează uh, rata de eroare uh, excluzând uh, România, unde aceasta este de 25%. Dar vreau să știu dacă Comisia este hotărâtă să ia măsuri împotriva acestei măsuri a curții, pentru că Curtea de Audit trebuie să respecte legislația și aș întreba Comisia de ce, care sunt argumentele folosite pentru a um, se um, abate de la aceste reguli. Sigur că 2% este pragul uh, magic, dacă ești uh, sub acest prag uh, nu trebuie să dai socoteală de nimic, dar de ce, aș întreba, acest prag de 2% eroare nu ar putut fi scăzut în ultimii ani? Doamna Gresle, voiam doar să spun clar că pentru rom nu este util atunci când un ONG primește banii, însă nu e un ONG care lucrează pentru rom sau dacă primește altcineva banii care nu ajută romii în niciun fel. Trebuie să fie clar uh, în ce temei uh, blochează Comisia banii aceștia. Știm că în România sunt cinci programe finanțate din fonduri structurale la care s-au făcut erori și au existat probleme. Deci eu totdeauna mă încerc să mă gândesc la o problemă din toate punctele de vedere. Munca comisiei noastre nu asta înseamnă, sau n-am înțeles eu bine, să caute lucruri pe care să le poată critica ci noi trebuie să facem aici uh, lucrurile corect și eu mă întreb ce s-ar fi întâmplat cu absorpția fondurilor dacă nu am fi atras noi atenția asupra erorilor. Și aș vrea să știu și domnul comisar ce părere are. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Andreasen. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. S-a vorbit aici despre corecțiile financiare care au sau nu au uh, impact asupra creșterii ratei de eroare. După părerea mea, o corecție financiară nu poate decât să reducă rata de eroare dacă banii se întorc de la beneficiarul final. Atunci când uh, existau acele corecții forfetare, banii veneau de la guvern, ceea ce înseamnă că ei nu erau recuperați de la beneficiari. Asta însemna, practic, că uh, contribuabilii plăteau de două ori. Deci nu văd cum corecțiile financiare au practic vreun impact asupra ratei de eroare, atâta vreme cât uh, banii nu sunt recuperați de la beneficiar. În cazul României și Bulgariei suntem într-adevăr uh, preocupați de nivelul de control exercitat. Nu am putea oare să punem în aplicare un control mai direct atunci când acordăm fonduri sociale, pentru că s-a dovedit că nu există capacitățile de punere în aplicare de măsuri de control în aceste două state. Mulțumesc! Nu mai uh, ascultăm alte lor de poziții în numele colegilor, ci dăm cuvântul domnului comisar ca să răspundă la întrebări, dacă e posibil. Thank you much. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați membri, aș vrea să răspund la cât mai multe dintre întrebările dumneavoastră. Dintre acest, în primul rând, aș vrea să vă spun că e foarte încurajant să vedem, încurajator să vedem că există o uh, apreciere în general a ratei mici de eroare, care nu este doar uh, uh, nu ține doar de perioada vizată, 2012, ci este o regulă care este folosită și în calculele interne ale uh, Direcției Generale Locuri de Muncă și a Curții de Conturi. Este sigur adevărat că anul pe care îl analizăm astăzi, 2012, Așa cum uh, s-a observat, uh, a fost analizat uh, sub imperiul unei dezbateri metodologice. Este o experiență nouă încă și cred că este de înțeles faptul că această discuție în legătură cu noile dimensiuni utilizate în analiză și chiar dacă această analiză nu a fost finalizată, pe deplin, cred că Curtea a prezentat argumente foarte valabile în favoarea noii metodologii. Acest lucru, sigur că a rezultat în uh, cifrele pe care le avem în față. Cred că această discuție a reflectat foarte bine și faptul că în acest uh, an, 2012, aproape 40% din rata de eroare provine dintr-o singură țară. Și aceasta este România. Sunt pregătit să vorbim despre aceste probleme și sunt pregătit să vă răspund la întrebări, dar aș vrea să încep prin a sublinia că, în ciuda proximității istorice și geografice, fiecare stat membru este diferit. Uneori tindem să punem în aceeași uh, găleată România și Bulgaria, dar uh, Uh, există diferențe uh, între aceste două țări care au intrat în același timp în Uniunea Europeană, mai ales în ceea ce privește ratele de absorpție și calitatea acestei absorpții de fonduri. Aceste două țări nu mai sunt în aceeași categorie. Bulgaria în ultimii ani a avut uh, o putere mai mare de absorpție și nu au mai existat întreruperi sau suspendarea ale plăților în această țară. Au uh, făcut uh, pași uh, mari înainte, iar în acest moment rata de absorpție în Bulgaria este de 57,5%, în timp ce România a rămas la 41%. De fapt, cea mai apropiată țară de România în ceea ce privește rata de absorpție este Slovacia cu 48%, deci o cifră iarăși semnificativ scăzută. Ne putem uh, de asemenea aminti că la începutul perioadei de programare Grecia era țara cu cele mai mici rate de absorpție. Pe lângă celelalte dificultăți legate de Uh, criza financiară. Deci uh, eu vă asigur că uh, Direcția Generală Locuri de Muncă a investit foarte mult timp și eforturi pentru a crește nivelul de absorpție a fondurilor europene aici. Cam ce tipuri de activități a implicat acest efort? Am cooperat în domeniul pregătirii personalului, creșterea capacității administrative, și în uh, țările menționate, inclusiv în România, uneori acest uh, nivel ridicat de uh, eroare se datorează reorganizării autorităților de gestiune a fondurilor și greșelilor personalului. În ultimul an s-au făcut eforturi mari de reorganizare în România Iar acest proces de reorganizare uneori afectează în mod negativ calitatea activității, pentru că uh, oamenii de calitate, oamenii cu experiență sunt indispensabili pentru a face progrese. Am uh, urmărit uh, evoluțiile ulterioare și nu am stat cu mâinile în sân. Credem că guvernul român ia recomandările noastre Uh, foarte în serios și vom vedea în anul următor, în anul acesta, ce uh, îmbunătățiri uh, au fost aduse, care vor fi rezultatele. În cazul unor din statele membre menționate, nu doar România și Bulgaria, dar și Slovacia, plus, aș spune, încă două state membre, Ungaria și Republica Cehă, punerea în aplicare a cadrului european pentru strategia, națională de integra- strategia europeană de integrare a uh, romilor a avut de suferit. Înțeleg că există un interes foarte mare pentru rezultate concrete, însă am vrea să subliniem faptul că această abordare europeană pe care noi am uh, elaborat-o împreună cu vicepreședintele Reding este o strategie pe termen lung. Ea nu poate să dea rezultate Uh, după doar un an, pentru că este nevoie de investiții pe termen lung. Și știm foarte bine că nu e vorba numai de bani. E foarte important să începem să elaborăm strategii ținând cont de cheltuielile anterioare, uh, cheltuielile de până acum uh, investite în programele pentru uh, romi din 2010 uh, cu uh, așa numită forță de intervenție rapidă. S-a subliniat atunci rolul fondurilor europene, între care Fondul Social European, și importanța acestor bani. Strategia pentru Rome a fost Uh, elaborată în 2011. În 2012 a devenit strategie la nivel național și punerea în aplicare ține de guvernele naționale, dar de asemenea, punerea în aplicare depinde de foarte, multe, uh, foarte mulți actori de la nivelul societății civile și din cadrul municipalităților. Trebuie lucrat împreună cu aceștia. Eu am participat personal la un număr de programe în aceste țări. Am asistat la conferințe cu participarea ministrilor din aceste țări și uh, din partea beneficiarilor, reprezentanța ai municipalităților. Ultima dată în octombrie în Ungaria, dar am fost și în Bulgaria, am fost și în România, uh, la Cosițe, în uh, estul Slovaciei, împreună cu vicepreședintele Șefcovici pentru a mă asigura că există în aceste țări o înțelegere foarte clară a priorității acordate de Europa acestor programe, acestei strategii. Am uh, transmis un mesaj de sprijin pentru uh, autoritățile din aceste state membre. Desigur, de asemenea, am uh, Uh, stabilit contacte cu alte organizații internaționale precum Consiliul Europei, Banca Mondială, Banca Europeană. pentru uh, programele de pentru finanțarea programelor de integrare uh, a romilor în Europa Centrală și de Est. Ne coordonăm activitățile împreună cu aceste organizații plus uh, Uh, aș menționa câteva organizații filantropice, precum cea a domnului uh, George Soros, și credem că um, problema romilor nu se va rezolva peste noapte, fiindcă are foarte multe fațete. Știu că dumneavoastră aveți nevoie de progrese măsurabile um, în ceea ce privește educația, sănătatea, locurile de muncă, problema uh, discriminării și de aceea această problemă a romilor, a romilor nu, este, nu ține de portofoliul unui singur uh, comisar și cred că mai sunt multe de făcut pentru a vedea rezultate uh, concrete. De aceea este nevoie de concentrarea eforturilor tuturor. În același timp, putem spune că unii membrii ai minorității rome la fel ca orice alți cetățeni europeni, se bucură acum de libertate de mișcare și doresc să profite de acest uh, drept. atâta vreme cât în uh, țările lor de origine condițiile lor de trai sunt uh, deplorabile sau în condițiile în care își doresc să-și caute o soartă mai bună. Am uh, identificat și uh, inițiative lăudabile în statele de destinație a acestor uh, membri ai comunității rome la nivelul municipalităților și guvernelor regionale s-au pus la dispoziție facilități de cazare, de uh, acces la educație și la sănătate pentru comunitatea romă încercăm să colaborăm strâns cu aceste uh, municipalități și să sprijinim eforturile lor. Dar, sigur, cele mai mari eforturi vor fi uh, vor cădea în sarcina uh, țărilor de origine a populației uh, rome. În aceste state membre mai sunt multe de făcut pentru îmbunătățirea administrației publice, pentru dezvoltarea de infrastructuri și pentru aducerea prosperității în regiunile și microregiunile în care trăiesc uh, membrii minorității rome pentru punerea unor baze materiale pentru acest gen de prosperitate pentru cheltuirea banilor în mod uh, înțelept și pentru îmbunătățirea condițiilor de viață. O altă, un alt domeniu uh, menționat astăzi aici este uh, cel al uh, slujbelor pentru tineri și a garanțiilor pentru tineri. Eu sper foarte mult că acest concept a fost clarificat și va fi încă mm, clarificat în timp. Acum majoritatea părților implicate înțeleg că garanțiile pentru tineri nu reprezintă o garanție imediată și nu reprezintă garantarea unui loc de muncă, ci uh, Conform uh, modelului excelent din Austria și Finlanda, um, este un program care um, este menit să se asigure că tinerii uh, sub 25 de ani au posibilitatea să se califice, să primească o formare profesională după terminarea școlii sau în cazul în care rămân fără un loc de muncă. Aici e vorba nu doar de cheltuit bani, ci uh, în primul rând de creșterea capacității uh, administrative la nivelul statelor membre. Începând cu februarie trecut, uh, la nivelul Consiliului de Ministri s-a decis creșterea alocațiilor pentru garanțiile pentru tineri și s-a decis această inițiativă pentru locuri de muncă pentru tineri pentru ca serviciile de ocupare a forței de muncă din statele membre să își crească capacitățile de uh, administrare. Și acest program a început în patru state membre inițial Am avut o întâlnire la Berlin cu Germania, Austria, Suedia și uh, Franța, cu serviciile de ocupare din aceste țări, încercând să stabilim o cooperare la nivel european, pentru care Comisia a venit cu propuneri concrete pentru a se asigura că transferul de cunoștințe din uh, țările care utilizau uh, sistemul de garanții pentru tineri sau care aveau bune practici în domeniu, transferă aceste cunoștințe uh, către cei care au nevoie de ele. Situația însă este încă dramatică în ceea ce privește locurile de muncă pentru tineri. Banii încă nu sunt cheltuiți în cel mai uh, eficient uh, mod posibil. Aș menționa Spania ca stat membru cu care trebuie să discutăm în repetate rânduri despre uh, felul în care aceste fonduri trebuie cheltuite. Aș vrea să mai subliniez faptul că motivația pentru a pune în aplicare aceste garanții pentru tine reprezintă o motivație de reformă în mai multe uh, state membre pentru serviciile de ocupare a forței de muncă, dar și pentru uh, învățământul vocațional care se ocupă cu calificarea acestor uh, tineri și pregătirea lor uh, pentru piața muncii. Suntem uh, încurajați până acum de planurile de punere în aplicare a garanțiilor pentru tineri transmise Comisiei de către majoritatea statelor membre care participă la această inițiativă. Aceste planuri de implementare au fost, vă spuneam, transmise și se lucrează la programe la nivel național care sunt uh, necesare pentru alocarea de resurse pentru acest nou uh, fond european. Cred că cooperarea foarte strânsă între serviciile Direcției Generale Ocupare și uh, statele membre vor face ca acest nou fond și Fondul Social European uh, să fie mai bine, uh, mai eficient uh, absorbite și utilizate ceea ce reprezintă o prioritate, nu doar pentru noi, nu doar pentru uh, comisie, ci și pentru uh, prim-ministrii statelor membre, șefii de stat și de guvern din statele membre, întâlnirile la nivel înalt pe care le-am avut uh, au arătat acest lucru și au arătat disponibilitatea șefilor de state și guverne uh, de a discuta finanțarea și punerea în aplicare a garanțiilor uh, pentru tineri. Până la urmă, important este ca tinerii să fie încurajați să-și caute de lucru, să se înscrie în aceste programe, să participe și să se observe că Uniunea Europeană este activă în această direcție. Cred că orientările privind ocuparea tinerilor uh, uh, sunt foarte utile. Cred că um, strategia Europa 2020, uh, care nu ține doar de comisie, furnizează indicații foarte clare și responsabilitățile fiecărui uh, stat membru, responsabilitățile Uniunii, responsabilitățile asumate prin intermediul diverselor uh, prevedere ale uh, tratatului. Guvernanța economică și mai ales semestrul european reprezintă principalul mecanism de punere în aplicare a acestor obiective prin strânsa cooperare a instituțiilor europene cu statele membre. Există o interacțiune între ceea ce se întâmplă la nivel european și programele naționale de reformă care reflectă obiectivele unei pieți a muncii dinamice și inclusive. În mai multe state membre, nu se poate uh, nu se pot atinge obiectivele stabilite prin intermediul strategiei Europa 2020 și trebuie ca aceste state să fie în continuare conciliate și sprijinite acolo unde vedem că se, fac progrese, se pot face progrese, este loc de mai bine în acest domeniu, pentru că unele dintre măsuri pot uh, contribui la îmbunătățirea mediului de lucru prin intermediul Fondului Social European. Și există și exemple foarte bune de uh, astfel de uh, progrese înregistrate, mai ales în ceea ce privește egalitatea de sex la locul de muncă. Cred că ar mai trebui adăugat uh, faptul că, într-adevăr, atunci când uh, observăm probleme, discutăm cu statele membre, cu membrii Parlamentului, de asemenea. Aș vrea să insist din nou asupra analizării cazurilor specifice, fără să generalizăm, uh, sigur, mai ales în ceea ce privește primii ani ai acestei perioade de programare, pe care încă o discutăm, au existat preocupări inclusiv pentru Fondul Social European, în legătură cu conformitatea și viteza de punere în aplicare. Aș spune că, date fiind performanțele excelente din uh, ultimul an uh, la care m-am referit în uh, cuvântul de introducere, nu are rost să generalizăm, însă 65% dintre fonduri dintre fondurile plătite între 2007 și 2013 se consideră că au fost folosite mai uh, bine decât în perioada de raportare anterioară. Sigur că um, criza financiară a afectat uh, punerea în aplicare a acestor uh, programe și uh, efectele au reverberat până în uh, anul 2012, uh, dar nici reprogramarea, nici controlele foarte riguroase pentru a scădea rata de eroare nu au pus piedici în calea absorpției fondurilor europene. Și în legătură cu încrederea în, vi- în viitor, eu cred că această nouă abordare uh, va duce la uh, eliminarea unor probleme, unor neregularități în uh, așa numitele noi state membre, unde s-a încheiat un prim ciclu de utilizare al uh, fondurilor europene și acest lucru s-a desfășurat în condiții de lipsă de experiență, de lipsă de cunoștință. Eu cred că Până acum uh, toată lumea a învățat din această experiență, mai ales noile state membre, dar continuăm să lucrăm foarte îndeaproape cu Curtea de Conturi, cu Parlamentul, pentru a vedea ce trebuie să mai îmbunătățim în practicile noastre pentru a profita de această experiență și a o duce mai departe. Mulțumesc, domnule comisar. Mai am următoarele lor de cuvânt, doamna Ines Ayala Senner și doamna Gresle. Și raportorul, dacă dorește. Ines? Domnule președinte, bună ziua, domnule comisar, îmi cer scuze că n-am fost prezentă de la început la dezbatere, pentru că am avut un uh, grup de vizitatori, dar uh, am ascultat ceea ce ați spus și am și eu două întrebări. În primul rând, în ceea ce privește opinia dumneavoastră în legătură cu următoarele. Știu că începem o nouă perioadă de programare, dar în 2013 a trebuit să tragem o linie și să vedem uh, ce s-a făcut în domeniul controlului bugetar. Să vedem care sunt rezultate, rezultatele. Aș vrea, deci, opinia dumneavoastră în ceea ce privește rezultatele înregistrate de Fondul Social European, mai ales în ceea ce privește crearea de locuri de muncă. În al doilea rând, în ce măsură sunteți dispus să luați în calcul și criza financiară? Pentru că există unele probleme Uh, și unele uh, contradicții între programe, pentru că în Spania există instanțe care ne-au uh, argumentat că programele nu au putut fi duse la bun sfârșit din cauza problemelor legate de uh, criza financiară. În același timp, auzim din partea Troicii că e nevoie de mai multă flexibilitate pe piața muncii. Au fost situații foarte dificile uh, Mm, unele uh, locuri de muncă au fost uh, desființate, a trebuit să ne adaptăm la criză și acest lucru a avut repercusiuni și în ceea ce privește aplicarea fondurilor sociale. Uh, în ceea ce privește micro-întreprinderile, pentru programele pe 2012, ce s-a obținut în atingerea obiectivelor pentru întreprinderi care uh, lucrează cu grupuri vulnerabile. Știu că au fost uh, niște blocaje în ceea ce privește finanțarea IMM-urilor și vreau să știu ce impact a avut acest lucru asupra micro-întreprinderilor. În ceea ce privește viitorul, elaborăm acum un instrument care se referă la corecții financiare pentru plăți nete și cred că e nevoie de mai multe informații și de formare pentru administratori, pentru cei responsabili de aplicarea acestor politici. Vorbim aici despre o nouă uh, abordare și vreau să știu în ce măsură sunteți preocupat de funcționarea acestui mecanism de punere în aplicare a uh, corecțiilor financiare nete Credeți că oamenii înțeleg uh, pe deplin această nouă abordare? Care sunt riscurile implicate în ceea ce privește personalul însărcinat cu până la aplicarea acestui program? Mulțumesc, doamna Gressler. Astăzi chiar trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Domnule comisar, ne-ați spus o grămadă de lucruri despre ceea ce se face pentru romi, cu Banca Mondială, cu uh, Fundația Soros și așa mai departe. Dumneavoastră sunteți cei care aveți cele mai multe fonduri. Nu cred că avem nevoie de toți ceilalți. Ce am făcut cu Banca Mondială a fost un proiect pilot, apoi programul microcreditelor gestionat de Direcția Generală Regii, care a fost un eșec. Dacă asta e buna cooperare cu Banca Mondială, mulțumesc, mă lipsesc. Apoi conferința finală despre strategia cu privire la Rome. Ați spus și dumneavoastră că în 2010, nu 11, ați uh, pornit strategia pentru Rome, apoi cele naționale în 2012 și acum societatea civilă e de vină și comunele sunt de vină că nu se întâmplă nimic. Întrebarea e ce presiune se pune și asta vreau eu să spun. Uh, cu ce voință de a avea succes are Comisia și noi eh, nu avem această libertate de mișcare abia din 2014. Din anumite state membre au venit mulți romi cu mult timp înainte. M-am, chiar m-am uitat la statistici. În Germania am avut 100.000 de români care au venit în fiecare an, în care 50.000 rămân. Um, asta în 2013, când nu aveau aceleași condiții de muncă. Avem uh, exemple interesante în Slovacia, de exemplu, romi din Slovacia care vin să cerșească în Germania. Cunosc din circumscripția mea astfel de cazuri, Biserica Catolică și Evanghelică fac eforturi, persoanele respective dorm în mașini, stau 4 până la 6 săptămâni, după care se întorc în țara lor. Nu putem lăsa singure autoritățile locale cu aceste comune. Și soluția este o mai bună integrare a romilor și a altor minorități în statele de unde provin. Asta și doresc aceste fonduri. E o întrebare urgentă și nu ajută nimic dacă le spun autorităților locale să verificați dacă au stat peste trei luni sau să-i trimiteți înapoi. Nu asta e soluția. Și după ce Curtea pentru Drepturile Omului ați văzut ce decizie a dat, Dreptul european e scris acolo, toată lumea îl poate citi, nu putem spune că n-am știut. Riscăm și o serie întreagă de procese. Care sunt cele trei proiecte de succes în domeniul uh, integrării romilor? Spuneți-mi dumneavoastră trei exemple. Cum facem să obținem succesul necesar din statele membre. Nu am înțeles acest lucru din răspunsul dumneavoastră. Da, e o problemă de discriminare, așa este. Problema e că în multe state membre regi- uh, guvernele nu vor să dea acei bani romilor. Nici asta nu se poate face, nu e normal. Nu putem să permitem discriminarea. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume și trebuie să știm mai multe. Revin la cifrele cu privire la 2012. Bulgaria, absorpție de sub 10% în 2012 din Fondul Social European. E o întrebare pe care o pusesem și domnului comisar Han. Comisia a răspuns la pagina 42, dacă dorește cineva să verifice. Și e șocant ce puține fonduri se folosesc. Și de aceea cred că dacă vorbim despre acest an, Trebuie să ne spuneți ceva în plus despre ceea ce s-a făcut concret. Mulțumesc! Doamna Gresle a insistat, iată, în mod intens pe această întrebare. Într-adevăr, este și sarcina noastră în Comisia de Control Bugetar să vedem care e efectul mijloacelor folosite. Și dată fiind și discuția politică, într-adevăr, se pune această problemă. Alocăm mijloace pentru o strategie. Care au fost rezultatele? Ați vorbit mai devreme de o abordare bazată pe riscuri la rata erorilor. Și eu am un raport săptămâna aceasta despre o orientare mai degrabă spre rezultat pe viitor. Deci nu e atât de mult o întrebare a unui membru ci fusese părerea tuturor membrilor noștri sau a majorității că dorim să vedem rezultate. Domnul raportor a mai cerut odată cuvântul, însă înainte să-i dau lui cuvântul aș dori, în calitate de președinte, să mai pun și eu o întrebare, domnule comisar. Avem aici un uh, raport special al Curții de Audit cu privire la uh, eficacitatea fondului pentru globalizare, Globalization Adjustment Fund. Acolo s-a văzut foarte clar că există efecte colaterale foarte clare. Și dori să știu dacă în comisie ați analizat acest raport, dacă l-ați avut în vedere atunci când ați uh, propus măsuri, dacă ați modificat ceva în acest sens. Și acum dau cuvântul domnului raportor. Da, Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să dau un citat din președintele Parlamentului European, ceea ce nu fac adesea. Iată că odată pentru totdeauna am să citez într-un ziar Domnul președinte spune că atunci când era băiat tânăr, se gândea și el că vom crea Statele Unite ale Europei, însă după 20 de ani în Parlamentul European știe că statele naționale vor rămâne exact așa cum sunt și că e foarte bine. Iată ce spune candidatul de vârf al socialiștilor și știu uh, ce înseamnă acest lucru. Aș vrea să vă spun încă o dată, în legătură cu ce spuneați dumneavoastră Uh, atunci când ați vorbit despre politica familială, când ați vorbit despre pensii, când ați vorbit despre salariul minim, despre semestrul european. Uh, exact a, despre asta e vorba, e vorba de precondiții pentru independență. Și sunt chestiuni în legătură cu care foarte multă lume spune lăsați-ne să folosim altfel această capacitate, lăsați-ne să nu implicăm Europa aici, pentru că atunci vom putea controla mai bine capacitățile. Uh, eu uh, cred că exact despre asta este vorba și aici. Din păcate, domnule comisar, nu v-ați referit la tema uh, responsabilității statelor membre. Am uh, citat foarte des uh, din acest raport al Comisiei și, într-adevăr, Comisia a numit aici deficite ale statelor membre cu privire la, uh, la uh, instituțiile lor naționale de audit. Și deci poate că aș putea să întreb încă o dată la modul concret. Pe ce vă bazați? De, verificați programele operaționale? Uh, faceți declarațiile de excepție, sper eu, în proporție de 100%? Și asta spun statele membre, asta spun ele că fac sau că au făcut. Da, dar după aceea unde interveniți dumneavoastră și în ce măsură intervine Comisia Europeană, în ce procentaj intervine în aceste proiecte? Sau această încredere față de statele membre se bazează doar pe uh, declarațiile acestea de, de cheltuieli? Pentru mine e prea puțin, pentru că mi se pare că nu, nu v-ați referit suficient la acest punct și, sincer, m-ar interesa uh, cum vă justificați dumneavoastră comportamentul față de statele membre în ceea ce privește responsabilitatea? Mulțumesc. Am depășit timpul alocat și de aceea, domnule Andor, aș dori să vă rog acum să ne dați un răspuns, însă după aceea va trebui să încheiem acest punct. Vă rog frumos. Mulțumesc. Domnule președinte, Aș dori să încep cu întrebarea doamnei Ayala Sender, și anume dacă ținem sau nu cont de criză. M-am referit la unele dintre dificultăți în ceea ce privește impactul crizei asupra programării și reprogramării și gestionării. Și de aceea pot să subliniez un uh, subiect inerent uh, cererii atunci când se utilizează FSE-ul pentru sporirea ocupării. După cum știți, atunci când există recesiune, ideea principală pentru a menține nivelul ocupării depinde de partea cererii, nu de partea ofertei. Și deci acest lucru nu poate fi controlat de Comisia Europeană. Sigur că există un echilibru între uh, Uh, măsuri luate de partea cererii și măsuri luate de partea ofertei. Acestea însă aparțin statelor membre și guvernele, în măsura în care își controlează propriile finanțe. Însă, într-o uniune monetară, unde regulile fiscale sunt foarte bine coordonate, există doar o capacitate limitată de a controla cererea și de aceea există acest impact asupra nivelului ocupării și șomajului în vreme de recesiune. Însă acest lucru nu înseamnă că, chiar și într-o perioadă de uh, recesiune, nu este nevoie de intervenții pe partea de ofertă, ca să ne asigurăm că forța de muncă din statele membre se pregătește pentru următorul ciclu economic, pentru noua redresare când vor apărea noi tipuri de activități economice care necesită noi competențe. Acest lucru presupune de asemenea că trebuie să ne asigurăm că capacitatea de antreprenoriat este susținută și dezvoltată. Micro-întreprinderile, de asemenea, au beneficiat de FSE, pe lângă faptul că a existat și un fond separat în această perioadă pentru ele, facilitatea progres. Mi-e greu să vă dau date concrete în această fază, vom face tot ce putem ca să dezvoltăm uh, o imagine cât mai clară ulterior. Sunt foarte multe activități în curs de desfășurare, va fi greu să le rezumăm momentan, însă este adevărat că există programe experimentale și unele mai mature de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a micro-întreprinderilor prin FSE. Uneori constatăm ezitări în ceea ce privește asumarea de riscuri, ezitări din partea diverselor părți, pentru că riscul financiar implicat trebuie să fie împărțit între diversele părți interesate, agenții guvernamentale sau chiar beneficiarii înșiși. Așadar, și noi monitorizăm acest domeniu pentru că știm că antreprenoriatul este important pentru prosperitatea economică. Uh, în ce măsură considerăm noi că este de încredere informația pe care o avem la dispoziție? Sigur că aici conlucrăm cu statele membre care au propriile procese de audit, dar avem și noi auditul nostru. Iar rata de eroare constatată de noi, după cum știți din raportul anual de activitate, se bazează pe informațiile puse la dispoziție de statele membre și cele două cifre au fost foarte apropiate. Așadar, cred că această cooperare strânsă și coerența dintre statele membre, comisie și rezultatele curții ne poate uh, da încredere și în faptul că datele uh, puse la dispoziție de statele membre sunt de încredere. Sigur că dacă aveți întrebări, putem intra în detalii specifice, pornind de la caz la caz. Aș avea și un răspuns pentru doamna Gresle, din nou pe tema romilor. Mă tem că avem nevoie de actori ca domnul Soros și ceilalți menționați în uh, răspunsul meu anterior. Problema este că noi avem o strategie cadru. Strategiile naționale sunt uh, în mâinile statelor membre. Statele membre le implementează, noi le monitorizăm noi evaluăm rezultatele și, de asemenea, e adevărat că anumite activități, cum sunt cele din domeniul uh, educației, nu sunt neapărat eligibile pentru finanțare de nivel european. Sursele menționate de mine sunt uneori mai adecvate, însă e nevoie de colaborare între părți pentru dezvoltarea de capacități și pentru organizarea reală de activități educaționale în aceste țări. Vom avea o reuniune de nivel înalt, summitul pentru romi, în aprilie anul acesta, înainte de campania electorală a Parlamentului European. Vă urăm uh, să veniți și dumneavoastră să participați, chiar am dori să vă avem alături. și vom avea șansa să stabilim prioritățile, de exemplu, în acest domeniu al educației. E un domeniu extrem de important, unde avem nevoie de investiții și avem nevoie și de timp pentru a obține rezultatele pe care ni le dorim. Și uh, domnul președinte a pus o întrebare privind uh, Fondul European de Ajustare la Globalizare. Cred că sunt foarte importante aceste evaluări, inclusiv evaluarea curții făcută cu privire la acest fond. Cred că astfel ni s-a permis să realizăm o imagine clară și să evaluăm performanța fondului acesta care este de solidaritate în această perioadă foarte dificilă. S-a constatat că un mare număr din lucrătorii respectivi și-au găsit noi locuri de muncă, cei care au beneficiat de această finanțare, și chiar în această perioadă de recesiune constatăm că jumătate din lucrătorii afectați au reușit să-și găsească noi locuri de muncă. Și în aceste circumstanțe, aceste rezultate trebuie considerate pozitive. Avem încredere că noul fond de ajustare la globalizare pentru noul CFM Uh, a fost creat în așa fel încât să includă toate finanțările necesare și să includă o procedură mai accelerată, chiar dacă rămâne un instrument flexibil extrabugetar, însă el joacă un rol foarte important și a ajutat foarte mulți lucrători până acum. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule comisar! Dorește raportorul să mai ia cuvântul și în încheiere? Nu, foarte bine, mulțumesc foarte mult. Căsănăm, spune președintele, pentru că ați fost aici. Vom discuta în continuare, apreciem și invitația dumneavoastră la summitul pentru romi. Știți deja data exactă, 6 aprilie. Dacă ne invitați în calitate de comisie, eu îi voi ruga pe coordonatorii responsabili să se ocupe. Mulțumesc mult! Dragi colege, dragi colegi, mulțumim încă o dată domnului comisar Andor pentru că ne-a răspuns la întrebări și a purtat această discuție intensă cu noi astăzi. Și trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de procedura de descărcare, descărcarea pentru agenții și doresc să urez bun venit reprezentanților agențiilor care se află alături de noi și de asemenea doresc să uh, îl salut și pe raportor. Petri Savana este raportor. Din partea Curții de Conturi a venit domnul Pietro Russo, doresc să îl salut. Vom proceda exact ca și în anii anteriori. În primul rând voi da cuvântul membrului Curții de Conturi, și deci uh, îi dau cuvântul domnului Russo. Bine ați venit, aveți cuvântul. Thank you, Mr. President. Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, stimați deputați, domnilor și domnilor, vă sunt foarte recunoscător pentru că mi-ați dat ocazia de a fi prezent la Comisia de Control Bugetar pentru a discuta descărcarea pentru 2012 pentru agențiile europene. După cum știți foarte bine, există o diferență foarte mare între riscul financiar relativ scăzut legat de agențiile UE și organismele descentralizate, care, în totalitate, reprezintă doar 1,5% din bugetul Uniunii Europene. Și riscurile la care sunt expuse aceste organisme, dat fiind că adesea au misiuni importante și delicate și, de asemenea, expunere publică de nivel înalt. Aș dori să vă amintesc întâi pe scurt care este mandatul Curții de Conturi. După aceea voi prezenta abordarea de audit și rezultatele de audit pentru 2012 și de asemenea câteva reflexii cu privire la evoluțiile viitoare. Conform articolului 287 din TFUE, auditul curții reprezintă o combinație de audit financiar al reglementarității a conturilor financiare și bugetare anuale și un audit de conformitate al legalității și reglementarității tranzacțiilor uh, corelate acestor conturi. În acest cadru, curtea oferă fiecare agenții sau pentru fiecare agenție un uh, raport anual specific, care include două avize, unul pentru conturi și unul pentru tranzacții munca de audit, respectiv uh, analiza executării bugetului, pot atrage și observații privind calitatea gestiunii financiare. Curtea și-a ameliorat în continuu auditurile în 2012. Abordarea de audit a fost ameliorată pentru a spori uh, garanția de audit și informațiile oferite Parlamentului. Numărul de agenții de auditat crește constant. În 2012, munca de audit a presupus 70 de misiuni care au presupus tot atâtea declarații preliminare. Curtea a emis 40 de rapoarte specifice anuale, care prezintă 80 de avize pentru conturi și pentru legalitate-reglementaritate, pentru cele 40 de organisme descentralizate auditate. Abordarea de audit pentru 2012 a fost reînnoită atât ca metodologie cât și ca raportare, cu unele ameliorări de valoare menite să ofere Parlamentului informații mai cuprinzătoare. Tehnici statistice au fost introduse pentru a se stabili mostra de tranzacții de testat. Astfel se asigură o mai mare obiectivitate și o mai mare garanție a auditului. Această abordare statistică este combinată cu o analiză a riscurilor pentru a se obține o mostră reprezentativă, un eșantion reprezentativ care include domeniile de risc identificate. Comentariile curții au fost raportate sub 5 titluri specifice. Corectitudinea conturilor, legalitatea și reglementaritatea tranzacțiilor, controle interne, implementarea bugetului și alte comentarii. În plus, s-a introdus și un tabel uh, cu comentariile curții din anii anteriori la toate rapoartele de monitorizare a progresului făcut de agenții care acție la observațiile curții. Astfel ar trebui să fie mai ușor ca Parlamentul European să aibă o perspectivă asupra descărcărilor de-a lungul anilor. În ultimul rând, dar nu în cele din urmă, Curtea a pregătit un rezumat al rezultatelor auditurilor din 2012 privind agențiile, care facilitează o analiză orizontală a rezultatelor de audit referitoare la agenții. Acest rezumat a fost trimis autorităților de descărcare și publicat pe site-ul curții. Dar care sunt principalele rezultate ale auditelor din 2012? În 2012, au fost auditate 40 de agenții, de fapt 39, plus fondul de pensie al Europol. Iar în 2011, 39 de entități și 32 în 2010. Curtea a tras concluzia că toate cele 40 de seturi de conturi erau corecte în toate privințele materiale. În ceea ce privește tranzacțiile uh, subiacente, s-au redactat avize nemodificate pentru 38 din cele 40 de organisme auditate. Dar fiind caracterul material al efectelor posibile, un aviz calificat a fost emis cu privire la legalitatea și reglementaritatea tranzacțiilor uh, subiacente pentru conturile Institutului European de Inovație și Tehnologie din Budapesta. În cazul acestuia nu existau suficiente probe pe care să se bazeze avizul în ceea ce privește tranzacțiile referitoare la granturi pentru activitățile de cercetare din 2010. În plus, nu s-au putut obține suficiente probe nici pentru tranzacțiile Frontex de la Varșovia. În acest caz, Curtea a publicat o declarație uh, referitoare la calitatea acestui aviz și anume nu și-a asumat uh, acest aviz din cauza lipsei probelor. Faptul că aceste avize de audit au fost nemodificate nu înseamnă că nu s-au identificat erori sau puncte slabe, înseamnă doar că aceste erori se aflau sub nivelul de uh, caracter material stabilit la 2% din bugete. Fără să-și contexte avizul, Curtea a făcut în totalitate 123 de comentarii în diferite domenii care afectează toate agențiile în afară de două. Majoritatea acestor comentarii se referă la implementarea bugetului agențiilor și la controlele interne. Dați-mi voie să vă, propun, să vă uh, subliniez un subiect specific în acest domeniu. Pentru multe agenții s-a constatat că s-au reportat foarte multe fonduri, cum s-a mai întâmplat și în trecut. Pentru 2012 însă, Curtea a analizat aceste reportări în mod mai detaliat pentru a face diferența între cele rezultate din uh, probleme de planificare și cele care au rezultat din evenimente neaflate sub controlul agenției și uh, provocate de natura multianuală a activităților. Curtea va continua să contribuie la descărcarea Parlamentului European cu obiectivul de a ameliora informațiile oferite, mai ales în privința gestiunii bugetare. Curtea salută raportul de progres cu privire la foaia de parcurs privind follow-up-ul pentru abordarea comună asupra agențiilor descentralizate a UE emisă de comisie în decembrie 2013. Multe elemente din acest document corespund pe deplin cu abordarea actuală a curții de a face o legătură cât mai strânsă între auditarea conturilor și auditarea bugetului și calitatea gestiunii. O altă provocare cu care ne confruntăm este implementarea noului uh, regulament cadru financiar pentru agenții, care a intrat în vigoare la începutul anului. Acesta include diverse dispoziții care ar trebui să amelioreze și să sporească gestiunea financiară a agențiilor. Raportul de progres al Comisiei privind implementarea abordării comune a subliniat pe bună dreptate unele din beneficiile așteptate în ceea ce privește coordonarea lucrărilor interne de audit și gestionarea activității multianuale a agențiilor. Curtea salută aceste evoluții și va analiza îndeaproape efectele noului regulament la încheierea anului financiar 2014. O noutate majoră din punctul de vedere al curții este implementarea articolului 208 din uh, regulamentele financiare, care oferă posibilitatea ca auditori externi independenți să auditeze corectitudinea conturilor agențiilor și cere curții să ia în calcul și munca acestor uh, auditori în mandatul său. Acorduri detaliate de implementare sunt discutate cu serviciile Comisiei ca să ne asigurăm că această nouă prevedere va aduce plus valoare procesului de auditare a agențiilor și va spori contribuția curții la responsabilitatea publică UE și de asemenea că va evita uh, munca dublă. Mulțumesc foarte mult pentru atenție! Mulțumesc foarte mult, domnule Ruso, pentru aceste introduceri în numele Curții de Conturi și acum dă, dăm cuvântul raportorului, vă rog. Thank you, <clears throat> Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Stimați membrii Curții Directorei Agențiilor, este o onoare pentru mine să fiu raportor pentru această descărcare pe 2012. Și aceasta pentru că e un subiect important, e cu adevărat important. E vorba de banii contribuabililor. Și e vorba de banii contribuabililor. Și despre transparență. Și despre o bună Uh, conducere în agenții. Neavând mult timp la dispoziție, m-am gândit că cel mai bine ar fi să mă refer la trei categorii. Să, punem, uh, să pun întrebări către trei agenții. Patru, de fapt. Primul rând, agenții de coordonare, apoi cele de rețele și apoi trei agenții individuale și până la urmă curții de audit. În primul rând aș dori să întreb rețeaua agenției ERA. Aș dori să știu dacă ne-ați putea spune cele mai importante trei puncte din descărcarea din acest an, din punctul de vedere al agenției. Să ne analizați pe scurt, vă rog. Apoi, ceea ce privește agențiile, EIT, ceea ce privește legalitatea tranzacțiilor menționate, trebuie să știm mult mai multe și mult mai multe detalii despre ce anume s-a, ce s-a întâmplat în 2012 și în uh, anii anteriori, dar în special 2012, pentru că despre această descărcare e vorba. Dumneavoastră ați descoperit atunci, în multe cazuri, granturi pentru activități din 2011 fuseseră bazate pe verificări incorrecte ex ante. Cum uh, ați descoperit aceste probleme, aceste erori? Cum s-a luat decizia de a se face verificări ulterioare? și cum anume a decis auditorul intern să părăsească agenția. Și date fiind toate aceste lucruri care s-au întâmplat și avem nevoie de un răspuns, de ce postul auditorului intern a rămas neocupat pentru un întreg an calendaristic? Apoi pentru Frontex. Tocmai am uh, auzit că în mod normal Frontex nu cere fond, uh, documente suplimentare pentru a verifica cererile de rambursare. Și putea ști de ce nu cere Frontex această documentație suplimentară? Și aș dori să mai știu cum anume explicați faptul că inventarul fizic a fost incomplet și nu s-a referit la toate bunurile. A treia întrebare. De ce există slăbiciuni privire la reconcilierea uh, raporturilor furnizorilor cu recordurile, cu elementele menționate cât privește procedura de recrutare, există probleme în transparență și egalitate. Ce ne puteți uh, spune și cum puteți clarifica aceste observații? Și nu în ultimul rând, de ce doi din trei directori de secțiune au părăsit agenția anul trecut și care e legătura cu elementele descoperite de curte când a analizat 2012, dacă există vreo relație, desigur. Și apoi, pentru EIOPA. Se lucrează la crearea unui site cu privire la conflictul de interes. Când uh, va putea publicul să vadă acest site, când vor, vor apărea informațiile și, mai important, s-a tot vorbit de proiectele IT în IOPA, Știm că ele pot fi o problemă adesea. Întrebarea este în ce etapă vă aflați acum cu privire la implementarea bazei de date? E vorba despre acum, nu despre 2012, dar e un element important pentru a înțelege mai bine lucrurile pe care ni le spune curtea astăzi. Vă rog să nu repetați ce s-a spus înainte la etape preliminare. Ne interesează situația actuală cu achiziția acestor proiecte. Și apoi, sumele transferate 79% din apropiere pentru titlul 3. Ați spus în răspunsul dumneavoastră că acest lucru s-a întâmplat din cauza unor revoluții IT strategice. Deci, întrebarea finală Ne spuneți deci că un contract pentru infrastructură IT a fost semnat în decembrie 2012 și a dus la necesarul acestor transferuri de angajamente către 2013 și întrebarea mea este cum s-a putut face acest lucru cu 79% pentru doar un contract dintre mai multe sau au fost mai multe contracte pentru un astfel de transfer atât de mare. Acest transfer, iar apoi transferul din 2013 pentru 2014 creștere chiar 86,2%, deci continuă să crească din nou referitor la proiecte IT. La ce să ne așteptăm cu aceste sume în următorii ani? Și către Curtea de Audit o întrebare nu tocmai standard. Când vorbim cu agențiile, mie mi se pare că e nevoie de mai multă uniformitate în modul în care curtea analizează aceste agenții. Ce se poate face, dacă se poate face ceva? Ce va face curtea pe viitor? Dacă aveți senzația că e pentru o descărcare mai bună. Ce ați putea face pe viitor, astfel încât întregul proces să fie mai coerent și uniform? Am întâlnit cu o serie de persoane care abia așteptau să intre în sală și multe fețe mi-au spus că nu știau la ce să se aștepte. Și Alma, nu cred că asta e în avantajul uh, tuturor, pentru că noi cercăm să facem aceste lucruri să funcționeze mai bine. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc, domnule raportor! Da, acum domnului Masters Sfăslai pe cuvântul de la agenție europeană care e purtătorul de cuvânt al rețelei agențiilor europene, nu pot decât să subliniez ce a spus uh, colegul nostru. Am avut un schimb de discuții după ultima descărcare despre cum putem îmbunătăți pregătirea acestei ședințe și sper că vom găsi o procedură care să fie la îndemâna tuturor. Domnul First Ferstlaipe, mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule președinte, dragi colegi, în primul rând vă mulțumesc pentru că îmi dați posibilitatea de a vorbi aici. Cred că ce spunea domnul raportor este un element important voi încerca eu să dau câteva răspunsuri. E clar că angajamentul agențiilor pentru mai multă eficacitate și o mai bună eficiență a progresat, ceea ce corespunde, desigur, obiectivelor acestei uh, comisii, iar procesul de descărcare e o bună ocazie să analizăm procesele principale cât privește gestionarea financiară a acestor agenții. Și vă pot spune că am învățat mult despre ce se așteaptă de la noi și cum să ne îmbunătățim. Și de aceea am văzut cum a evoluat acest dialog în ultimii ani, cu foarte bună cooperare cu instituțiile, cu curtea de audit și așa mai departe. Din perspectiva agenției, procedura de descărcare a devenit și ea mai transparentă. Mulțumită implicării rețelei, s-a ajuns la un mai bun flux de informații între agenții și o mai bună coerență ceea ce privește relațiile noastre. Cred că multe probleme în trecut au fost cauzate de neînțelegeri. Se E important acest flux al comunicării. E important să se recunoască importanța noastră în rândul instituțiilor, în special la Parlament și mulțumim pentru că acest lucru se întâmplă. Sperăm că acest lucru va și continua sub noua legislatură. Iunie anul trecut, secretariatul a pregătit o linie de pași care să fie întreprinși urmărind tocmai să îmbunătățească transparența procedurii de descărcare pentru agențiile descentralizate și cred că e un exemplu foarte bun de cooperare constructivă pe care am menționat-o deja și sper că acest lucru va continua și pe viitor. Importanța rețelei, care este una recentă, crește și se văd beneficiile în ceea ce privește îmbunătățirea comunicării și uh, dând sfaturi atât de natură orizontală cât și generală. Sigur că elementele punctuale din raport pot fi uh, răspunsurile pot fi date doar de agenții. Trebuie însă să tratăm lucrurile cu atenție. Ceea ce privește crearea unei uh, rețele dedicate e un element foarte important pentru noi. Cooperarea practică între agenții, reprezentat și ea o realitate, se dezvoltă foarte repede și se vede în abordarea comună. Agențiile vor continua să caute sinergii și oportunități pentru îmbunătățirea situației. La fel și în domeniul achizițiilor s-au făcut eforturi mari pentru a îmbunătăți eficacitatea în domeniul achizițiilor și am văzut că Comisia va ajuta agențiile în domeniul achizițiilor publice. Am pregătit inițiativa de a avea o procedură standard pentru a facilita o cooperare între agenții. Și prima versiune se va publica luna viitoare, scuze. Au fost uh, o serie de obstacole administrative cu care agențiile s-au confruntat și aici m-aș referi la abordarea comună a celor trei instituții din iulie 2013. Toate intențiile bune menționate acolo nu au dus neapărat la, la rezultatele scontate. Această abordare de simplificare a resurselor umane și a practicilor de management, vedem că, odată cu reforma um, angajaților, se pare că nu se va ajunge de fapt la simplificări reale pentru agenții. Și în ultimul rând, noi trebuie să oferim același nivel de resurse cu euroresurse, dar agenția, agențiile noastre sunt în continuare angajate pentru mai uh, mare transparență și o reducere a personalului cu 5%, dar pentru ca agențiile să poată să-și facă activitatea în continuare, trebuie să ne ocupăm și de condițiile de muncă. În curând va exista un nou grup interinstituțional și numele agențiilor aș dori să spun că acest grup interinstituțional poate studia în detaliu finanțele noastre viitoare. Deci noi ne angajăm pe cât de mult putem în activitatea acestui grup și îl vom ajuta să găsească soluții viabile. Și un ultim punct, aș dori să dau un răspuns la întrebarea pusă de către domnul raportor. E vorba de acele trei puncte principale la care vă refereați. Sigur că în mod oficial ar trebui să consultăm toate agențiile, dar dacă ne uităm la acest an, se vede cât de important a fost implementarea foii de parcurs, uniformitatea, spărirea transparenței, sunt elemente esențiale pentru noi și am menționat și eventual posibile neînțelegeri nu întotdeauna e ușor să se înțeleagă așteptările partenerilor agențiilor și și acest lucru s-a îmbunătățit. Chiar dacă aici colo mai sunt probleme, claritatea acestor elemente se vede în mai bună înțelegere a problematicilor, mai ales acestor transferuri de care vorbeați din anii anteriori. Eu cred, este opinia mea personală, că s-a îmbunătățit voința agențiilor de a conlucra, de a găsi soluții comune. Mulțumesc pentru atenție. Am încercat să răspund astfel întrebărilor. Mulțumesc. Domnul Fons Lipe reconduce uh, rețeaua agențiilor. Deschid acum discuția, dacă membrii comisiei doresc să ia cuvântul, dacă doriți să adresați întrebări unei agenții anume, direct, uh, responsabilii, reprezentanții agențiilor sunt prezenți și pot răspunde direct dacă vor. Așadar, prima întrebare, domnul Stas. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am o întrebare pentru EFSA. Am urmărit cu atenție întrebarea 30 și răspunsul la aceasta și am uh, o întrebare suplimentară în acest sens și câteva observații. Deci, cât privește răspunsul, în primul rând, pe pagina 67, cred că era, întrebarea 30, a doua, al doilea aliniat, EFSA spune în răspunsul său, unele ONG-uri au cerut EFSA să nu mai aibă contacte cu industria indiferent de durata acestui proces. Dacă mă uit la rapoartele ONG-urilor care au tratat această problemă, Copet Europe Observatory, nu am văzut niciodată o cerere a unei astfel de interdicții explicite. Se spune doar că ar fi nevoie de o perioadă de răcire de 5 ani și după această perioadă s-ar putea poate folosi din nou experiența, însă nu se propune o interdicție pe viață. ce aș dori informații suplimentare din partea reprezentanților EFSA. Apoi, în al treilea aliniat, a patra propoziție, se spune că, că trebuie să existe un institut național de siguranță alimentară. Eu am verificat acest institut, însă e sponsorizat și creat prin intermediul Danone, adică un gigant, și urmărește ca prin uh, interconectarea informațiilor să influențeze jurnaliștii și opinia publică. EFSA nu poate face, să, nu se poate preface că n-ar exista un conflict de interese, adică să nu se spună că n-ar fi vreo legătură cu industria. Acest institut național de alimentație nu e atât de neutru precum uh, spune EFSA în răspunsul său. Și tot în același aliniat se mai spune că, o secundă să găsesc, se face o trimitere la Corporate Observatory și în engleză se spune că participarea și aici uh, se definește conflictul de interese și legătura cu industria. Dar dacă ne uităm cu atenție, constatăm că ce spune această publicație ar presupune că vorbitori la conferințe care provin din partea unor organizații nu ar trebui să organizeze uh, conferințe și nu pot apărea acolo ca vorbitori plătiți, dar experiența lor poate fi folosită. Dacă ar fi plătiți ca să vorbească la conferințe, ar fi totuși un conflict de interese. Și un ultim aliniat, întrebarea la 30, răspunsul la întrebarea 30, EFSA trimite spunând că dorește independență și know-how și că trebuie să existe un echilibru pentru ca cei mai buni oameni de știință să poată culege informații. Dar dacă se caută acest know-how, nu putem angaja persoanele care au legătură directă cu industria sau nu, să nu, aceste persoane să nu influențeze direct deciziile și discuțiile. Nu cred că acest aspect trebuie clarificat. Ar fi util pentru descărcare și pentru discuția cu domnul uh, Sarvama. Mulțumesc. Urmează colegul de Young. Dank u wel, voorzitter. Um, Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, câteva întrebări de natură generală pentru rețeaua agențiilor. Sigur că se fac progrese dacă ne uităm la foaia de parcurs și la misiunea acestora. Comisia își pune întrebări cu privire la eficiența agențiilor. Am putut să punem întrebări și să obținem uh, răspunsuri în cadrul acestui chestionar, însă ne dorim și rapoarte privind activitatea, activitățile propriu-zise desfășurate de aceste agenții. pentru că uneori sunt mai multe agenții și activitățile lor se suprapun pe anumite domenii. Ar putea uh, să existe posibilitatea comasării acestora. Din răspunsurile la chestionar uh, am observat că există o mare diversitate de răspunsuri din partea agențiilor și acest lucru ar putea fi un lucru bun. Dacă Comisia ar furniza niște orientări, astfel încât să putem identifica punctele slabe din rețea. Am putea atunci alcătui un calendar al exercițiului de raportare cu diverse etape și ar fi poate util să vedem ce se întâmplă pe partea de punere în aplicare. Mă refer aici la bunele practici. Există experți naționali detașați la aceste agenții la care s-a făcut apel Însă, în cadrul, altor, uh, în cadrul unor uh, agenții, acești experți nu erau uh, incluși în cadrul de reglementare. Trebuie să fie foarte clar că acest, uh, această categorie de personal se supune acelorași reguli, acelorași dispoziții, astfel încât să nu există diferențe între agenții. Deci ar trebui o abordare mai sistematică a acestui domeniu. Și aici poate comisia ar putea să intervină pentru 2012 au fost preluate anumite elemente, însă nu și pentru 2013. Și ultima întrebare. Membrii grupului de experți al EIOPA ne spun că societatea civilă nu este suficient reprezentată și că nu se ține cont de expertiza societății civile. Uneori lipsește experiența practică și poate că ar fi uh, bine să se țină seama și de uh, expertiza acestor experți. Dragi colegi, dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul acum, vom trece la răspunsuri. Dacă am notat eu bine, au fost întrebări pentru EFSA, în primul rând de la Bart Stas, și acum de la colegul de Jong pentru uh, EASO și EIOPA și poate și Frontex. Poate că dăm cuvântul vorbitorilor în ordine. În numele EFSA îi urez uh, bun venit domnului Bernhard Uhl, director executiv. Vă rog. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. Thank you very much for having the opportunity. Domnilor și domnilor, uh, bună ziua și vă mulțumesc că îmi dați ocazia Uh, să răspund la întrebări. Am să trec la întrebarea domnului Stas. Vă mulțumesc că ați pus uh, accentul pe problema foarte importantă după noi de a găsi echilibrul între excelența științifică de care avem nevoie pentru că, după cum știți, EFSA este constituită astfel încât să furnizeze uh, cunoștințele științifice uh, pe care le culegem din partea savanților independenți. Noi angajăm acești uh, oameni, avem uh, 1500 de uh, savanți în uh, statele membre pe care îi uh, consultăm uh, pentru a elabora avizele științifice pe care le furnizăm și am să vă dau câteva cifre ca să vedeți ce face EFSA de fapt pe această problemă. Noi eva, am evaluat în 2012 cam 7000, 7000 de declarații anuale de interese și am uh, verificat aceste declarații uh, în uh, cam 33.000 de puncte de lucru pe ordinea noastră de zi. E vorba de o cheltuială de un milion de euro pe an uh, cu personalul și investiții uh, informatice, în informatică, ocupându-ne de problema independenței experienței uh, Uh, expertize științifice. Luăm această problemă foarte în serios și am îmbunătățit foarte mult filtrele noastre. În 2011 am introdus o nouă politică pe care am impus-o în aplicare în 2012 pentru a obține uh, un echilibru între cea mai bună părere științifică și uh, pentru a evita, pe de altă parte, conflictele de interese. Ca să ajungem la întrebarea specifică a domnului Stas, ați spus că nu se cere o interdicție pe toată durata vieții, dar cei care lucrează împreună cu industria sunt excluși complet din orice activitate împreună cu EFSA. Deci nu există nicio posibilitate ca acești oameni să facă parte dintr-un, dintr-o comisie sau dintr-un grup de lucru la EFSA. Această posibilitate este exclusă. În ceea ce privește organizatorii sau coorganizatorii uh, unor conferințe științifice organizate de industrie avem o abordare foarte clară. Dacă această organizație, această conferință uh, intră în sfera de influență a unui grup de lucru, atunci uh, nu este permis. Dar dacă este în afara sferei de uh, activitatea grupurilor noastre, atunci se permite uh, participarea, accesul la aceste conferințe pentru a obține cele mai bune date științifice. Dar facem tot ce ne stă în putere pentru a evita conflictul de interese. Ați menționat participarea într-un Institut Național de Sănătate a Alimentelor și um, de Siguranță Alimentelor și cred că uh, aici lucrurile Ehm, nu sunt uh, diferențiate, chiar dacă această calitate este remunerată sau nu. Însă, în general, persoanele care fac parte din autorități naționale de siguranță alimentelor nu au uh, voie să participe la grupurile noastre de lucru. Domnul Stas a pus și o întrebare mai fundamentală în ceea ce privește relația dintre știință și uh, procesul de luare a deciziilor în Europa. Cred că cu uh, regulamentul de funcționare al EFSA și uh, cu faptul că majoritatea activității este desfășurată de experți uh, independenți, am creat un model foarte eficient și foarte bun în Europa. După părerea mea, și acest lucru cred că este recunoscut și de, banca de, audit, de Curtea de Audit, EFSA a reușit să atingă echilibrul dorit. Asta nu înseamnă sigur că sistemul este perfect. Ascultăm cu foarte mare atenție organizațiile neguvern neguvernamentare, avem inițiative de transparență, ne-am actualizat politicile în 2011 uh, uh, și o vom face și în 2014 și cred că putem învăța continuu. Și dacă îmi permiteți o ultimă observație, cred că nu ar trebui să ne concentrăm atât de mult asupra alegerii acestor experți, care este foarte importantă, dar cred că ar trebui să ne uh, concentrăm mai mult la EFSA pe deschidere și transparență a procesului în sine. Acest proces de selecție trebuie să fie mai deschis și cred că astfel vom putea să arătăm și criticilor noștri că noi și experții noștri, cărora profit de ocazie să le mulțumesc, pentru că fac foarte multe, fără să fie plătiți, pentru sănătatea publică, pentru progresul științific și pentru uh, convergența uh, Uniunii Europene. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Secretariatul mi-a atras atenția că raportorul a mai avut întrebări cu privire la EIT și, și încă o agenție, așa că vă rog să răspundeți și întrebărilor acestora și apoi întrebărilor domnului De Jong privind EASO. EASO era sau... Domnule De Jong, ați întrebat despre siguranța aviației sau despre azil? Eu, de fapt, am spus că EASO are cele mai bune practici, că este un exemplu pentru celelalte agenții privind aplicarea râurilor de conflict de interese între uh, experții naționali și personalul interimar. Deci, cred că ar trebui să se răspundă la acest lucru sau poate ni se explică de ce s-a ajuns la această politică. <laughs> ok. So from IASO uh, there is uh, uh, Dr. Robert. Uh, Bun, deci domnul Robert Fischer de la EASO, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru întrebări. Vă pot confirma că am ales o abordare destul de amplă în ceea ce privește conflictul de interese dintr-un număr de motive. În cadrul agenției, activitatea experților și activitatea personalului se concentrează asupra acelorași subiecte și uh, din punct de vedere al conflictului de interese, aceasta nu părea o bună uh, abordare. De aceea am ales uh, setul de bune practici de care s-a vorbit. Mulțumesc. Trecem mai departe. Doresc să-l rog pe domnul José Manuel Leseta Garcia de la uh, Institutul European de Inovare și Tehnologie să ia cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. Uh, I... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau în primul rând să vă mulțumesc pentru invitație. Este prima dată când apar în fața acestui, uh, acestei comisii și vreau să încep prin a mulțumi Parlamentului pentru că Parlamentul împreună cu Consiliul a luat decizia în 2008 de a da Europei Inovației o șansă prin crearea acestui institut care se concentrează asupra oamenilor pentru a-i ajuta să devină mai întreprinzători. După această scurtă introducere pot să vă spun că Institutul, începând din 2008, uh, uh, a fost uh, înființat pe baza fostului KIX. Noi în 2011 am fost înregistrați ca agenție europeană. În ceea ce privește conflictul de interese, am realizat foarte devreme importanța asigurărilor în această privință în ceea ce privește granturile de cercetare și am uh, căutat să îmbunătățim activitatea de audit, să profităm de bunele practici și să avem mereu în vedere protejarea intereselor financiare ale Uniunii și ale uh, plătitorilor de taxe. În ziua de astăzi cred că există două uh, probleme care vă interesează și sunt foarte mulțumit să vă raportez că am registrat progrese în ceea ce privește uh, granturile. În această privință, în 2012, așa cum spunea și domnul raportor, a fost un an foarte important, nu numai ca tranzacții financiare, dar și ca progrese înregistrate trate. V-aș atrage atenția asupra faptului că Curtea a reușit până acum uh, să se pronunțe doar asupra granturilor acordate până în 2010. Tranzacțiile legate de 2011, de granturile plătite în acel an, au fost considerate libere de orice eroare și datele furnizate de noi au fost considerate de încredere. Deci asta înseamnă că am plătit uh, în 2011 granturi lipsite de erori materiale. În 2012 uh, din păcate, atunci când uh, am primit vizita curții, se desfășura uh, activitatea pe teren și uh, nu s-a putut desfășura uh, activitatea de audit, însă mă bucur să vă spun că între timp uh, această activitate a fost auditată și uh, suntem uh, în uh, parametrii proiectați. În legătură cu granturile pe 2011, auditul a fost lansat în octombrie 2012 pentru că există o particularitate a activității noastre. Ne trebuie un an ca să încheiem rapoartele privind beneficiarii pentru a putea începe activitatea de audit. Deci în 2012 au fost uh, primite ultimele rapoarte și sumele au fost plătite la timp, în iunie-iulie, la timp pentru ca uh, Curtea de, audit să, Curtea de Conturi să poată finaliza activitatea de audit. Pentru 2012, activitățile au fost lansate în uh, mai și s-au finalizat în uh, august, iar uh, ultimele rapoarte au sosit anul trecut în octombrie. Sumele au fost plătite în tocmai și la timp. Asta în ceea ce privește activitatea pe bursă de cercetare, pe granturi, a fost, 2012 a fost un an în care am încercat să promovăm progresul pentru că credem în misiunea noastră și nu ne permitem niciun fel de accidente. De aceea acest audit expus, transparent, a fost uh, uh crucial pentru păstrarea integrității uh, institutului nostru. Domnule președinte, cred că în această privință a granturilor am făcut tot ceea ce ne-a stat în putință. Însă raportorul Uh, um, ne-a întrebat ce am făcut pentru a înlocui activitățile de audit intern. Din păcate, foștii auditori au plecat uh, în 2012, în ultima zi a anului, însă asta nu înseamnă că am uh, stat cu mâinile în sân, am publicat imediat procesul de recrutare și după două publicări, pentru că la prima publicare nu am, obținut, nu am găsit candidați uh, buni, la a doua publicare am stabilit o listă de rezervă în luna iunie și am reușit să numim un auditor în septembrie 2013. Știți desigur că această persoană ni s-a alăturat abia la 1 ianuarie anul acesta. Nu vreau să vă las impresia că anul trecut a fost un an pierdut, pentru că uh, bordul director al institutului a creat în uh, marea sa înțelepciune un, o comisie de audit. Acum avem și un uh, auditor alături de noi, uh, dar această comisie a fost înființată imediat ce am fost înștiințați de uh, demisia fostului auditor. Și cred că această comisie de audit uh, și-a început activitatea în martie, o activitate foarte utilă uh, pentru că ea susține bordul director în punerea în aplicare a recomandărilor și în verificarea activităților de management. De asemenea, uh, comitetul funcționează ca o linie de raportare garantând uh, independența activităților de audit. Uh, sper că v-am răspuns la întrebări și vă stau la uh, dispoziție pentru clarificări suplimentare. Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor provine de la Frontex. Îl salut pe domnul Ica Laitinen, director executiv la Frontex. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați membri, stimați reprezentanți ai uh, Curții de Conturi, uh, stimați colegi, într-adevăr, au fost în total cinci întrebări adresate Frontex de către raportor și am să le iau una câte una. Prima întrebare se refera la era de ce Frontex nu solicită documente uh, referitoare la toate activitățile și pentru a răspunde foarte pe scurt trebuie să înțelegem natura operațiunilor. E vorba de cooperare cu autoritățile vamale din statele membre care își uh, pun la dispoziție uh, navele sau vehiculele uh, pentru participarea la misiuni sub o presiune a timpului fantastică. Pentru uh, operarea vaselor sau a aeronavelor nu întotdeauna sunt solicitate aceleași documente ca în alte tipuri de activități și înțeleg că este aici un neajuns. Pentru a elimina riscurile, am uh, elaborat un alt sistem de verificare care să ne asigure că costurile sunt uh, întemeiate. Sistemul se cheamă REM, adică costurile uh, relative de operare. Fiecare uh, cheltuială este uh, defalcată pe vehicule care participă la patrulare și calculând uh, totalul acestor cheltuieli ajungem la un cost orar al acestor activități. E vorba doar de aceste activități și de aceea nu există documente individuale de, um, uh, care să uh, arate costurile implicate de utilizarea acestor mijloace. Un alt uh, lucru demn de menționat pentru noi este că trebuie să înțelegem cine sunt uh, părțile interesate, cine sunt actorii principali. E vorba de autoritățile vamale uh, și de supravegherea frontierelor din statele membre cu uh, frontiere externe ale Uniunii. Pentru noi, atunci când este posibil, cerem documentare. De exemplu, anual, pentru în jur de 10 milioane de euro, uh, Um, pentru operațiuni de returnare, documentația este foarte bine întocmită și fiecare uh, euro folosit la utilizarea altor tipuri de echipamente uh, este justificat. În al, a doua întrebare se referea la inventarul fizic. De ce acesta nu exista în 2012? 2012 a fost încă un an de mare impact după 2011, după primăvara arabă. În 2011 putem spune că activitățile Frontex au trecut la un nou nivel, la un nivel superior care a solicitat reformularea ordinii de priorități pentru alocarea resurselor noastre administrative și personalului. Pe de altă parte, ne-am gândit care este impactul și care sunt riscurile implicate și am tras concluzia că până în 2012 uh, sistemul inventarului fizic, așa cum este cerut de bunele practici, nu a fost uh, complet Vestea bună însă este că acum acest sistem funcționează și că inventarul, metodologia acestui inventar se aplică, avem o imagine foarte clară a ceea ce avem și a ceea ce nu avem. A treia întrebare se referea la recrutare. Raportul spune că există neajunsuri semnificative în ceea ce privește procesul de recrutare. De fapt, avem două părți ale acestui proces, două părți diferite, care pentru noi sunt destul de greu de adaptat la mediul în care Frontex uh, lucrează, mai ales în zonele de război. E vorba de candidați care vin uneori în număr foarte mic și noi trebuie să îi alegem pe cei mai potriviți candidați. S-a mai pus uh, problema întrebărilor pentru interviuri care să fie sau nu predefinite. Sigur că este mai ușor să aplicăm a doua uh, parte, însă prima parte este mai uh, greu de realizat atunci când uh, participă la selecție doar 3 sau 4 persoane. Este o provocare foarte mare să aplicăm aceste uh, norme de bune practici în acest caz. A patra întrebare se referea la personal și la directorii de divizii. Este adevărat că de curând doi din trei directori au părăsit agenția. Este adevărat că foștii directori fusese renumiți pentru o perioadă fixă de 5 ani, iar al treilea director a decis să rămână până la uh, sfârșitul acestei perioade de 5 ani. Un alt director a solicitat uh, desfacerea contractului cu doar câteva luni înainte uh, ca uh, termenul de 5 ani să ia sfârșit. Însă aceste lucruri nu au avut un impact asupra activității. Sigur, putem să ne să speculăm că dacă am fi avut uh, pane în rândul personalului, poate că unele neajunsuri ar fi fost evitate. A cincea întrebare se refera la declarațiile furnizorilor. Întrebarea a fost de ce nu putem primi informații similare de la o sursă la alta. Aici uh, problema este că autoritățile naționale cu care noi uh, conlucrăm nu au un sistem de raportare pe plan național. Și asta înseamnă că, de obicei, ministerele sau uh, ministerele de finanțe ale uh, anumitor state membre urmăresc aceste uh, balanțe contabile și atunci atunci când solicităm informații, o facem ori de la ministere, ori de la autoritățile naționale și primim uneori răspunsuri diferite. Trebuie să mai adaug uh, ceva și anume că există destul de multe provocări în îndeplinirea uh, în, în, um, întâmpinarea așteptărilor uh, curții de conturi. Așa cum s-a spus și în raport. Trebuie să vă spun că vom lua foarte în serios toate constatările curții de uh, conturi. În 2012 am remediat uh, pentru 2013 și 2014 am remediat toate neajunsurile semnalate sau majoritatea dintre ele am uh, interpretat aceste uh, recomandări ale Curții de Conturi la modul foarte serios. Mulțumesc, domnule Leitinen. Acum ajungem la EIOPA, Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale. Vă rog, uh, aveți cuvântul. Domnule președinte, estimați membri, Vă mulțumesc! Este o onoare pentru agenția noastră să vină aici și să fie parte a acestui proces. Considerăm că e foarte important și mulțumim și colegilor de la Curtea Europeană de Audit și colegilor de la Serviciile Interne de Audit ale Comisiei prezenți astăzi aici. De fapt, cu toții cei prezenți astăzi aici avem aceleași obiective, transparență, eficiență și eficacitate să iau pe rând întrebările adresate. Prima se referă la site-ul pe care îl vom avea cu privire la conflictul de interese. Noi modificăm complet site-ul în momentul de față pentru că, pe scurt, site-ul nostru actual nu e prea uh, prietenos cu utilizatorii. A venit de la comitetul anterior care a avut uh, resurse limitate până când am ajuns în situația de a dezvolta site-ul propriu. Ideea este să testăm în august site-ul și să-l implementăm în toamnă, dar dată fiind importanța acestea și informațiilor de conflict de interese și așa mai departe, avem această intenție de a avea un site ușor de accesat până în iunie ceea ce nu înseamnă că nu sunt informații disponibile în acest moment pe pagina noastră de internet. Din potrivă, însă acestea nu sunt uh, organizate într-un mod foarte simplu și ușor de accesat. Deci ce dorim noi? În primul rând, dorim accesibilitatea acestui site ad hoc. Dorim să avem acolo lista membrilor Consiliului de Supraveghere și a Consiliului de Management, care se află și acum pe site. Trebuie să se fie și cealaltă listă. Managementul EIOPA, veți spune de ce nu și personalul EIOPA? Pentru că anul acesta ne-am trezit într-o situație foarte neplăcută Înainte, toate informațiile și numerele de telefon erau disponibile pe site, însă unul din colegii noștri a fost amenințat. Altcineva a amenințat că va, se va sinucide, am discutat cu poliția germană locală, am făcut un plan și am decis că pe pagina de internet va fi disponibilă doar lista cu managementul, nu și cu personalul, pentru a proteja personalul. Vom prezenta toate regulile și cadrul adoptat Regulile privind conflictul de interese, există două seturi de reguli, unul pentru, pentru, pentru personal, unul pentru Consiliu. De exemplu, eu ca director executiv sunt autoritatea de numire a colegilor care lucrează în agenție, dar nu sunt și cel care numește membrii noștri. Deci avem un sistem foarte specific în privința luării deciziilor care implică întregul Consiliu de Supraveghere. De asemenea, se vor menționa regulile de etică pe care le-am implementat până acum Transparența și etica sunt prioritare de la bun început pentru agenția noastră. În 2011 am numit un oficer pentru etică. De asemenea, vom prezenta situația etică a finanțelor, a relațiilor contractuale, uh, cu partenerii, cu soții și așa mai departe. Vor fi formulare completate de întregul personal EOPA Aici intră și sesiuni de informare pe care le-am creat și de asemenea și cursul de uh, inducție pe care trebuie să-l facă oricine intră la EIOPA. De asemenea, o declarație de interese a directorului și a comitetului director al EIOPA, de asemenea și declarații de confidențialitate. În ultimul rând, dar nu în cele din urmă, un lucru aprobat recent de EIOPA se referă la caracterul sensibil al anumitor date și funcții. Noi am identificat că acest domeniu ar fi unul riscant pentru noi și am și discutat asta cu Serviciul Intern de Audit al Comisiei Europene. Am făcut o foaie de parcurs a riscurilor și am analizat diversi factori. Să spunem că este cineva care uh, exercită calități de supraveghetor. Trebuie să fie adoptată o astfel de funcție. Dimensiunea este una multianuală din 2011, din 2011 până în 2015. Și e foarte clar pentru toată lumea. Există și vești bune. Acest proiect are la bază unul și mai mare, Solvency 2, care a făcut obiectul discuțiilor în Consiliu și în Parlament timp de 13 ani. Până la urmă a existat o linie de bază pentru acest proiect, deci știm că la 1 ianuarie 2016 va intra în vigoare Solvency 2 și apoi din 2014 până în 2016, deci timp de 2 ani, entitățile trebuie să ia o serie de măsuri pentru a avea timp să se adapteze la noua realitate a supravegherii riscurilor iar în 2015 va exista obligația de a se raporta în baza noilor formulare. Astfel, iată care este situația noastră. E clar că până la sfârșitul decembrie 2014 va trebui să fie gata taxonomia privind colectarea datelor și, de asemenea, formatele și tiparele de raportare. Acestea trebuie să fie puse la dispoziția entităților care să le poată testa în 2015. Deci cum stăm în perioada 2014-2016? În ceea ce privește taxonomia, mă scuzați dacă vorbesc limbi străine, dar eu nu sunt expert în IT, în acest domeniu um, dezvoltăm un sistem pe care îl punem pe gratis la dispoziția autorităților de supraveghere și, de asemenea, îl punem la dispoziția a 500 de întreprinderi care vor face obiectul uh, reglementările solvenții, reglementărilor Solvency 2. Dorim ca modul lor de a colecta date să fie transpus în această nouă taxonomie, deci se poate lua un tabel în Excel care să fie transpus automat prin acest program în taxonomia cerută de noi. În ceea ce privește autoritățile naționale de supraveghere, le oferim un set de instrumente pentru colectarea de date și, de asemenea, unul pentru analizarea datelor. Dintr-un motiv foarte simplu, bugetul nostru este finanțat parțial de membrii noștri și uh, așa reușim să evităm costurile duble. Un alt punct este o bază de date centralizată și, ca să explic totul pe scurt pentru cei care nu sunt experți IT ca și mine, adică să avem la un loc toate aceste informații pe care le vom strânge cu privire la toate aceste întreprinderi. Deci, pe scurt, facem progrese și suntem gata să oferim rezultate. Deci, la 1 ianuarie 2015 vor fi gata toate instrumentele necesare pentru solvabilitate 2. Mai departe, trebuie să ne gândim la faptul că avem de-a face cu două seturi de chestiuni. În primul rând, soluțiile IT. Pentru perioada 2011-2015, acestea reprezintă 8,4 miliarde de euro. Partea de infrastructură IT mai include încă 5,4 miliarde de euro. Deci e vorba de un proiect enorm. E vorba de, în total, 13 milioane, nu miliarde, mă scuzați. Întrebarea pusă de raportor se referă la numărul mare de, de reportări. Aș vrea să încep cu 2011 și să merg până la 2013, chiar dacă acum discutăm descărcarea pentru 2012. Nu am considerat, și asta am și transmis în răspunsurile către Parlamentul European, că este la fel de important să constatăm că acest proiect se înscrie într-un gamă mai largă de proiecte. Deci, cele 79% de procente sunt reprezentate de acest proiect mare de infrastructură IT, întrebați dumneavoastră. Nu, e vorba de 2,2 milioane de euro, 2,2 milioane de euro, însă e mai și mai mult de atât. În primul rând avem un contract comun împreună cu SORA, agenția noastră SORA, ESMA, în privința așa numitului ESMA Hub, pentru că dorim să facem acest proiect împreună cu ei ca să ne asigurăm că nu avem o duplicare a costurilor aici pentru statele membre. Acest proiect a fost uh, condus de ESMA și reprezintă 193.000 de euro. Mai departe, este vorba și de formarea pentru autoritățile uh, naționale de supraveghere. Am avut peste 30 de inițiative de formare de-a lungul anilor. Avem un program foarte ambițios și nu este vorba doar de seminare și de inițiative de formare din noiembrie până în decembrie, ci e vorba și de 2011 și de 2013, pentru că unii din membrii noștri aveau dificultăți financiare grave. Este vorba despre faptul că acei membri au nevoie și mai mare de formare și de aceea noi subvenționăm și finanțăm aceste formări. Și și le permitem să-și trimită până la trei din experții naționali în supraveghere la formările noastre, ceea ce reprezintă 140.000 de euro. Apoi avem și un schimb de informații privind Colegiul Supraveghetorilor, care reprezintă 49.000 de euro, și mai avem un proiect IT, un proiect de raportare IT business de 60.000. Dacă lăsăm la o parte, deci, infrastructura IT mare și formările pentru autoritățile naționale de supraveghere și proiectul nostru de contractare cu ESMA, nu mai este vorba decât de 100.000 de euro. Și ajungem astfel la 2013 și la faptul că vom avea o reportare de 85% în total. E un exercițiu de transparență chiar și faptul că vă spunem acest lucru, însă motivele sunt aceleași. Noi avem un proiect IT foarte ambițios printr-un motiv foarte simplu. În 2012 am avut în totalitate 2,8 milioane de euro pentru cele două faze ale acestui proiect IT, ajungându-se la 3,8 milioane de euro în 2013. Din această sumă am plătit 6%, iar restul banilor se vor plăti uh, până în 2014. Și un punct final care trebuie menționat Uneori, dintr-un motiv foarte bun, se pune sub semnul întrebării acest element al reportărilor care nu au legătură cu un proiect mare, pentru că aici se contestă principiul anuității bugetare. Însă, noi avem un contract cadru foarte mare și consecința este că din uh, aceste 79 de procente, peste 95% au fost executate în anul următor. Și ajung astfel la ultima întrebare, care se leagă de grupul de experți de la EIOPA. Nu pot să răspund și în numele colegilor, după cum vă spuneam. Însă există două grupuri de experți, grupuri de lucru interne, reprezentate de experții noștri, plus cei de la autoritățile naționale de supraveghere și așa numitele grupuri de părți interesate, unde colaborăm și cu terți, reprezentanții industriei, ai mediului academic, ai asociațiilor de consumatori, ai sindicatelor și IMM-urilor. Putem spune că primul proces de selecție ar fi putut să fie ameliorat. Acesta a avut loc în anul 2010. Agenția nu fusese încă creată și în baza unui regulament pe care am să vă rog să-l citiți pentru că nu este unor prea clar acolo cum se aplică unele criterii. Se vorbește și de practici preexistente ale fostei comisii. Am uh, încercat să ameliorăm situația, am uh, colaborat cu ombudsmanul, ne-am uh, străduit să facem o analiză a fostelor idei din trecut, să vedem ce merge cel mai bine. Am creat niște reguli de selecție pe care le-am aplicat vara trecută și care, după părerea noastră, reprezintă îndeplinirea cerințelor unui grup ca Finance Watch, dar și cerințelor ombudsmanului și sunt transparente și ne permit să obținem cele mai bune rezultate. Încă două lucruri foarte scurte. În primul rând, există un dezechilibru, sunt de acord cu dumneavoastră, e păcat și încercăm să ameliorăm situația. Însă, din 30 uh, de membri, se indică în regulament că 10 dintre ei trebuie să provină din sectorul industrial. 5 din domeniul academic ă, independent. Acestea sunt cele două restricții și mai există 6 categorii care trebuie să fie mm, împlinite. Să vă dau un exemplu. 5 universitari da, care să respecte echilibrul de gen și de origine geografică. Am primit 6 candidaturi pentru 5 posturi și din întâmplare patru proveneau din același stat membru. Ce facem într-o astfel de situație? Luăm trei dintre ei ca minim, pentru că altfel am fi acuzați de discriminare pe criteriu de naționalitate, sau zicem că redeschidem procedura de selecție pentru că nu e corect. Procesul nu a fost ideal, însă procesul este bun și trebuie testat. L-am discutat cu ombudsmanul. Situația este bună în ceea ce privește feedback-ul primit, însă Uneori, în realitate, lucrurile sunt mai complicate. Și în cele din urmă, președinta grupului nostru de părți interesate este întâmplător o reprezentantă a consumatorilor. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru aceste răspunsuri uh, extinse care ne arată că lucrați foarte mult la acest subiect. Mai am pe lista mea încă două agenții care trebuie să ne dea răspunsuri și de asemenea comisia dacă dorește să intervină. Deci, imediat îi dau cuvântul reprezentantului EASA și anume Agenția Europeană de Siguranță Aviatică. Domnul James Wood este aici în numele acestei agenții. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Din punct de vedere administrativ, țin de această agenție. Mulțumesc că ați dat cuvântul acestei agenții, însă această agenție nu are comentarii de făcut. Eu nu am nicio declarație pentru că eu lucrez pentru președintele acestei rețele de agenții, domnul Ferslipe, care este la stânga mea și care și-a dat deja prezentarea. Foarte bine, dau atunci cuvântul președintelui dumneavoastră, care reprezintă Agenția Feroviară Europeană. Ok. So, so um, yeah, Mr. Fer, Fer Domnule Fexlaipe, dacă doriți... Dacă doriți să trageți concluziile, poate. Mulțumesc, domnule președinte. Voiam să verific doar un aspect. First of all, uh, yes, now it's working. So... Mulțumesc. În primul rând doresc să mulțumesc tuturor participanților pentru această dezbatere fantastică dar cred că este important să vedem uh, ce părere are Comisia, care cu siguranță va lua cuvântul. Noi am publicat rapoartele privind activitățile agențiilor legate de abordarea comună, am făcut asta în 2013, și în acest raport o parte foarte importantă are legătură cu foaia de parcurs, celebra foaia de parcurs, uh, regula 44, care se referă la conflictul de interese și aplicarea regulilor în acest sens. Nu vreau să intru în detalii, le-ați auzit deja, dar cred că știți că în decembrie 2013 Comisia a publicat orientările privind prevenirea și gestionarea conflictului de interese în agențiile descentralizate ale UE. Și de asemenea știți că munca în acest domeniu, și nu intru în detaliu, este una în curs de desfășurare, ceea ce înseamnă că noi Vom continua să colaborăm cu dumneavoastră pentru reguli și mai precise pe baza orientărilor publicate de comisie. Așadar, cred că e vorba de un domeniu în legătură cu care arătăm că s-au făcut progrese și au fost foarte multe evoluții și ne bucurăm că această foaie de parcurs există și că este rezultatul grupului de lucru interinstituțional și că a dus la orientări clare pentru agenții în domeniul conflictului de interese. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, domnule Fexlepe. Acum, din partea comisiei, a, nu doriți? Atunci putem să încheiem cu curtea de conturi și apoi cu raportorul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, doresc să mulțumesc domnului raportor Sarvama pentru această întrebare foarte importantă, această chestiune foarte importantă chiar, care se referă la un subiect foarte, foarte important din această perioadă. Dacă am înțeles eu bine întrebările domnului Sarvama, Domnia sa dorește un audit mai coerent efectuat de Curtea de Conturi, deoarece consideră că agențiile acestea sunt foarte diferite între ele, ceea ce este perfect adevărat. E vorba uneori de Uh, competențele reglementative, altele, alte agenții sunt doar observatoare sau centre de monitorizare, altele se referă la cercetare sau se ocupă de muncă științifică. Au moduri de organizare diferite și chiar și structuri de conducere diferite. Doresc să repet, dacă am înțeles eu bine ce vrea să spună domnul Sarvama, în această situație înseamnă că domnia sa consideră că ar fi trebuit să existe criterii mai coerente de aplicare a auditului și o analiză pe fiecare agenție ținându-se cont de aceste diferențe. Dacă înțeleg eu bine, ar putea să pară straniu, însă coerența ar trebui să presupună o mai mare ca luare în calcul a diferențelor, dar permiteți-mi să spun că auditul nostru a fost creat de legiuitorii Uniunii Europene. Se regăsește și în regulamentul financiar general și în regulamentul financiar privind organismele acestea și, de asemenea, în regulamentul cadru. Și situația este una diferită, pentru că uh, E vorba de audit 100% de legalitate și reglementaritate. Deci e perfect coerent, dar în alt sens. La fiecare agenție trebuie să verificăm dacă conturile sunt adecvate și dacă tranzacțiile subiacente sunt legale și reglementare. Și putem să Considerăm în acest context că există diferențe de sediu, de misiune și așa mai departe. Cu toate acestea, regulile sunt aceleași pentru toți. Însă sunt conștient de faptul că raportorul și Parlamentul au nevoie de aceste informații. Sigur că aceste informații uh, trebuie să fie transmise, în primul rând, în raportul special al Curții de Conturi. Dacă Curtea de Conturi va putea să ofere aceste răspunsuri în acest fel, pentru că uh, avem foarte puține resurse la dispoziție, după cum știe toată lumea. Curtea este cea care emit, a emis recent raportul special privind conflictul de interese. și avem și un follow-up, însă, altfel, de la început, de când mi-am asumat această răspundere, eu am încercat să extind uh, sfera de audit. Sigur că trebuie să fie vorba de principiul legalității și reglementarității. Și am încercat să creez o legătură între managementul bugetar și management în sine. Am dorit să indic de la caz la caz, acolo unde este posibil, ce se întâmplă cu transferurile, cu reportările, cu excesul cantitativ de reportări. Dacă a fost vorba de erori de planificare, sau dacă acesta nu a putut, acestea nu au putut fi evitate din cauza caracterului multianual al uh, muncii agenției. La fel este valabil și pentru anulările angajamentelor. O anulare repetată ar putea indica faptul că o anume agenție a făcut acest lucru în mod excesiv sau a trebuit să facă în mod necesar acest lucru pentru a-și îndeplini sarcinile. Bun, în încheiere încercăm să introducem în auditul nostru diferențele la care s-a referit domnul Sarvama, care ar trebui să ne permită să ajungem la o coerență în sensul dorit de domnia sa, însă nu este posibil în alt mod. Parlamentul este cel care trebuie să tragă concluziile muncii noastre, pe care noi încercăm să o facem din ce în ce mai bine ca să putem răspunde tocmai la astfel de întrebări, după cum spuneam. Mulțumesc! Ja, vielen Dank äh, für Mulțumim pentru poziția finală a curții și dăm din nou cuvântul domnului raportor. Mulțumesc! Mulțumesc mult! tuturor celor care au răspuns întrebărilor, ceea ce ne arată că persoanele acestea sunt uh, doritoare să facă cea pen, pentru ce au fost angajate să facă și fac acest lucru cu plăcere. Așadar, continuăm pe calea noastră spre o lume perfectă, deși știm că nu vom ajunge niciodată acolo. Ar fi destul de plictisitor dacă am reușit să continuăm așadar pe această cale. Cu alte cuvinte, cazul Frontex mi se pare foarte interesant. Eu nu văd lucrurile în alb și negru. Și nici această descărcare nu e de văzut în alb și negru. Ascultând ce spunea domnul director executiv, mi s-a părut că poate că trăim în lumi diferite, de fapt. Ce spune curtea în mod foarte coerent despre legalitate e o altă lume decât cea în care operează Frontex. Ce vreau să spun este că trebuie să continuăm să facem aceste două părți să stea de vorbă, să vorbească aceeași limbă, adică, mai concret, mi s-a părut că instrumentele și tradițiile, ceea ce s-a făcut în Uniunea Europeană, nu uh, vin întotdeauna întâmpinarea așteptărilor pe care noi le avem. Știu că e o abordare filozofică, însă fiind uh, raportorul pentru această descărcare, știți că nu e o sarcină simplă. De aceea vă mulțumesc încă o dată. Am văzut că cu toții v-ați luat rolul foarte în serios și sunt sigur că noi toți am avut multe de învățat și că vom va fi mai ușor de continuat acum cu activitatea dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnelor și domnilor, pentru acest raport, pentru discuție. Am ajuns la sfârșitul ședinței publice de astăzi. Întrerup sesiunea aici și continuăm mâine. Mulțumesc! Ședința se încheie.